Bună ziua, dragi colegi. Doamna raportor a sosit. Deci, haideți să respectăm punctualitatea celor care s-au uitat bine la ceas în această dimineață și haideți să începem ședința. Doamna Iatemaki, a fost șefa delegației Parlamentul European pentru observarea alegerilor, uh, misiunea Parlamentului European asociată uh, delegației internaționale de observare a alegerilor pe 7 noiembrie în Azerbaijan. Între observațiile făcute s-a notat faptul că alegerile au avut loc într-un uh, climat calm și opoziția a luat parte, a participat la aceste alegeri, dar totuși observatorii nu au considerat că s-au făcut progrese sensibile, substanțiale în uh, procesul de democratizare a Azerbaijanului. Dar dau acum cuvântul doamnei raportor pentru a ne da mai multe detalii. Vă rog, doamnei Atemachi. Good morning, Mr. Bună dimineața, domnule președinte, stimați uh, colegi uh, și uh, personal al comisiei. Cred că cei mai buni dintre membrii comisiei noastre sunt prezenți. Delegația noastră a fost formată din șapte deputați eh, plus eh, persoane din administrație, funcționari, deci cred că da, în total eram vreo 15. Doresc să mulțumesc eh, domnului președinte pentru oportunitatea de a ne prezenta primele observații după misiunea în Azerbaijan și, după cum a spus domnul președinte, alegerile au avut loc într-un climat de calm într-un uh, climat de, de pace, fără incidente violente, dar aș dori să subliniez totuși faptul că nu toate au mers așa cum ar fi trebuit să meargă. organizarea alegerilor nu a fost suficient de bună pentru a reprezenta progrese importante în procesul de democratizare al acestei țări. Delegația Parlamentului European uh, a mers în mai multe regiuni din această țară și, de asemenea, la Baku. Mulți deputați au uh, considerat că atmosfera generală a fost una de calm și, din punct de vedere tehnic, alegerile au fost uh, organizate corespunzător, dar au uh, existat probleme grave în legătură cu transparența numărării voturilor și pregătirea protocolelor uh, electorale. Alegerile din Azerbaijan nu au cauzat dezbateri politice și nu au atras uh, interesul uh, publicului. Abia s-a observat că aveau loc alegeri. Uh, nu existau aproape deloc postere electorale uh, sau mitinguri uh, sau alte semne de campanie electorală vizibilă. Nu a existat nici măcar uh, posibilitatea teoretică ca rezultatul să fie o altă majoritate în Parlament. Doar 38 de candidați din opoziție au fost înregistrați și au putut participa la alegerile pentru um, Parlamentul format din 125 uh, de deputați. În mass media nu s-a putut uh, nu s-a putut raporta în mod independent uh, informații legate de campanie și de alegeri pentru ca alegătorii să poată să uh, își facă o alegere proprie. Nu există dezbateri publice între partidul majorității și candidații de opoziție. La televizor, la televiziune s-au prezentat multe uh, Uh, monologuri uh, ale uh, politicienilor, dar nu a existat un adevărat program politic și o dezbatere politică. De asemenea, la întâlnirile cu diferitele partide, membrii delegației noastre au încercat de multe ori să întrebe să întrebe pe președinții partidelor, partidelor din opoziție, care le este programul dar uh, ei nu au putut uh, să ne prezinte programul lor, nu au făcut decât să acuze, acuze partidul uh, de guvernământ, dar nu aveau un adevărat program. Apoi, după alegeri și după negocieri complicate, am reușit până la urmă să dăm publicității o declarație comună Um, împreună cu adunarea parlamentară OSCE și adunarea parlamentară a Consiliului Europei și um, OSCE, ODIR, Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului. Puteți găsi această declarație în dosare. Dar permiteți-mi să fac și câteva observații uh, politice în legătură cu aceste alegeri. Alegerile și procesul democratic din Azerbaijan se înscriu uh, într-un cadru politic și istoric mai larg. Lucrurile nu sunt similare cu situația de aici, uh, din uh, Europa. Lucrurile sunt foarte diferite acolo. Nu există reguli pentru alegeri democratice. Armenia, Iranul, uh, Uh, Republicile din Federația Rusă din Caucasul de Nord și Georgia sunt vecinii Azerbaijanului. Și știm care este situația în aceste țări. Este un, un climat de apatie. Uh, există un, un climat de apatie între alegători. Poate acest lucru este adevărat și aici pentru Uniunea Europeană, dar acolo acest climat era foarte tangibil. Absenteismul a fost de aproape 50%. Um, S-a constatat lipsă de interes față de aceste alegeri uh, parlamentare uh, și pentru că țara are un sistem prezidențial. Parlamentul, practic, uh, are prerogative reduse. Dar acesta nu este o scuză pentru a nu organiza alegeri democratice. Dar contextul în care um, au um, avut loc aceste alegeri a pune probleme. Această țară mai are multe de făcut înainte să poată să fie o adevărată democrație. În ciuda acestui lucru, Uniunea Europeană trebuie să continue Uh, să se implice uh, și să-și extindă instrumentele de cooperare pentru a comunica cu autoritățile din această țară în domeniul drepturilor omului, democrației și uh, statului de drept și, bineînțeles, și în domeniul și în alte domenii, cum ar fi cel comercial, dar oricum pentru comerț există interes de ambele părți, dar pentru promovarea drepturilor omului, democrației și statului de drept, interesul este mai mult din partea Uniunii Europene. Cam asta este tot ceea ce am dorit să vă spun. Sunt uh, gata să ascult observațiile colegilor, să răspund la întrebări și să vă mai dau și alte detalii suplimentare. Să ascult observațiile dumneavoastră. Mulțumesc! Uh, vă mulțumesc, doamnă raportor. Prezentarea a fost foarte factuală, foarte precisă. Domnul Lize, care cuvântul mai întâi pentru a face observații, vă rog. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję pani poseł za... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Ietemachi, pentru acest raport foarte bun, un raport de informare din misiunea de observare. Am o întrebare către dumneavoastră. Mai multe instituții internaționale și uh, guvernele au, și-au format probabil o părere. Cred că însă aceste păreri sunt foarte diferite. De exemplu, ele critică guvernul, uh, critică ceea ce s-a întâmplat. De exemplu, guvernul american a spus uh, a afirmat că aceste alegeri nu au fost nici libere, nici corecte, că nu s-au respectat standardele democratice. Cu toate acestea, adunarea parlamentară a Consiliului Europei și OSCE-ul nu au criticat atât de mult aceste alegeri din Azerbaijan. Care credeți că este motivul pentru aceste diferențe în uh, viziunea asupra alegerilor? Nu mai sunt alte solicitări de intervenții din partea colegilor, așa că are cuvântul doamna raportor pentru a răspunde domnului Lisec și pentru a face alte observații eventual uh, în încheiere. That's interesting question. Da, o întrebare foarte interesantă. Aș dori să spun doar că felul în care este percepută democrația depinde de viziunea fiecăruia. De aceea există păreri diferite. După cum am spus, atunci când am discutat cu Consiliul Europei și cu reprezentanții OSCE, negocierile nu au fost întotdeauna foarte simple. Pentru că noi, delegația Uniunii Europene, și și cu experții și cei care au fost mult timp la fața locului în Azerbaijan au uh, fost extrem de duri față de aceste alegeri, spunând că nu au fost deloc democratice și nici corecte. Am încercat să abordăm însă o cale de mijloc noi, delegația Uniunii Europene. Am încercat să înțelegem istoria, contextul acestor alegeri, dar și faptul că democrația este un proces în care Azerbaijanul trebuie să continue să meargă înainte. Deci, pentru cei care... Unii au crezut că alegerile sunt, au fost un pas înainte, alții au considerat că au fost un pas înapoi. Oricum, știți că a trebuit să găsim o cale de mijloc, nu întotdeauna a fost foarte ușor, dar în orice caz atmosfera a fost bună și puteți uh, citi observațiile noastre detaliate în dosarul care vă stă la dispoziție. Vă mulțumesc, doamnă Iatemachi. Între timp, domnul Weigel s-a exprimat că dorește și el să participe la dezbatere. Uh, your... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun că sunt de acord cu concluziile acestui raport și cu ce ați spus în legătură cu alegerile din Azerbaijan dar probabil că dumneavoastră vă aflați într-o situație oarecum privilegiată, pentru că ați fost uh, acolo când chiar dacă atmosfera era apatică, așa cum ați spus dumneavoastră, poate ați avut ocazia să discutați uh, în anumite contexte cu diferiți candidați și ați avut ocazia unor dezbateri. Poate că ați putea de aceea, din această situație privilegiată, să ne spuneți care sunt uh, aspectele pe care le consideră importante cei care, le, care se află în preajma președintelui și uh, care credeți că este interesul public față de ce, ce va urma acum? Și mai ales care a fost poziția uh, opiniei publice uh, față de de ceea ce s-a întâmplat la alegeri și cum vede opinia publică a Azerbaijanului uh, viitorul acestei țări. Dacă puteți să ne spuneți câte ceva despre aceasta. Eh, onorevole Cacin. Domnul Cacin. Mulțumesc, domnule președinte. Azerbaijan is a very specific state. E adevărat că Azerbaijanul are un statut aparte și E o rușine națională când președintele nu uh, e votat în proporție de 90%. Și de aceea aș dori să o întreb pe Aneli. Ai avut ocazia să vorbești cu candidații opoziției după alegeri ce se așteaptă ei de la opoziție, ce ar putea face opoziția pe viitor pentru ca această țară să intre totuși pe făgașul democratizării. Grazie, onorevole Cacin. La, le concluzione a... Mulțumesc, domnule Cacin. Acum are cuvântul doamna Iatemachi pentru a încheia discuția. Thank you. Concerning the political debate between... În ceea ce privește dezbaterea politică între dezbateri, practic nu a avut loc niciun fel de dezbatere de mai multe ori am întrebat partidele de opoziție care este poziția lor în legătură cu politicile sociale. Nu am primit niciun fel de răspuns. Pentru că în Azerbaijan nu are loc niciun fel de dezbatere electorală, nu au platforme electorale ca în țările noastre. Și acest lucru a fost foarte interesant pentru noi, am uh, pus uh, această întrebare în legătură cu platformele electorale reprezentanților mai multor partide și, practic, toate uh, delegațiile, delegația noastră și celelalte delegații au pus întrebări în legătură cu programele electorale, mai ales în ce privește politicile sociale. I-am întrebat care sunt problemele care preocupă poporul azer. Nu au avut loc, așa cum am spus, nici mitinguri electorale, dar dacă ar fi un meeting. Poziția partidelor de opoziție a fost însă să acuze partidul majoritar, partidul de uh, guvernământ uh, și uh, invers. În ce privește uh, statutul regiunii Nagorno-Karabakh, se discută poate uh, această problemă, dar nu se spune pe șleau. Când am discutat cu anumiți reprezentanți, însă nu ne-au spus sus și tare că, iată, e o problemă care uh, preocupă partidele politice. În legătură cu platforma și prioritățile partidelor în perspectiva apropierii de Uniunea Europeană. Nu vă pot da niciun răspuns, nu există niciun fel de program de acest tip. Însă ne-am întâlnit și cu președintele și cu alți uh, funcționari și la aceste reuniuni de fiecare dată ni s-a repetat că intenționează să continue și să aprofundeze cooperarea cu Uniunea Europeană. Și, din câte am constatat eu, această apropiere de Uniunea Europeană chiar îi interesează, mai ales în ce privește cooperarea comercială. Am constatat și că uh, sunt gata să discute și probleme legate de încălcarea drepturilor omului. Am uh, pus această problemă în discuțiile cu președintele de mai multe, o, o, de mai multe ori și cred că, din punctul nostru de vedere, uh, toate problemele legate de uh, încălcarea drepturilor omului uh, vor trebui să primească importanța necesară. Nu am avut posibilitatea să discutăm cu candidații opoziției după alegeri, doar înainte de alegeri. Dar ne-am întâlnit cu persoane, cu anumite persoane după alegeri, și după ce ne-am întocmit raportul oficial, a fost foarte greu să mai continuăm uh, discuțiile cu ei, pentru că, de exemplu, le-am spus în față că era singurul mod în care puteam să ne întocmim raportul, pentru că știu foarte bine și ei că, în prezent, în momentul de față, alegerile nu au fost democratice. Și poate că rămâne o speranță pe viitor. Aș dori să vă mai dau un exemplu în legătură cu mitingurile electorale. To make a campaign. Sunday, when it... În timpul campaniei electorale, în ziua alegerilor, duminica alegerilor, am fost la mai multe secții de vot și prima dintre ele se afla în zona universitară, în apropierea universității. Și mulți tineri au participat la alegeri și când am fost la această secție de vot, am, i-am întrebat uh, de, din, de la ce partide provin. Mi-au spus că de la partide diferite. Apoi am mers în stradă și am pus aceeași întrebare. Și am constatat că cu o singură excepție, o singură doamnă, toți uh, susțineau partidul de guvernământ. Și pentru că era vorba de tineri, am încercat să deschid o dezbatere despre democrație. Am uh, vrut să știu cum este să te afli în opoziție în Azerbaijan. Aveau cam 20-25 mm, mm, de ani și-au manifestat interesul, în legătură cu dezbaterea mea și uh, i-am întrebat ce fel de meetinguri sau la ce fel de meetinguri au uh, participat sau au uh, în ce, în ce zone s-a făcut campanie electorală. Și mi-au spus că nu a fost niciun fel de campanie electorală. Și am întrebat de ce. Și doar această doamnă de care vă vorbeam înainte, care era candidat independent, doar ea mi-a spus că din cauza fricii nu se face campanie electorală. Încă o chestiune, pentru că în Parlamentul European se discută despre acest acord de asociere, pachetul pentru acordul de asociere. Eu sunt raportor pe această temă și cred că ar fi foarte interesant să putem aborda această, um, aceste alegeri și tot ce s-a întâmplat la plenară. Poate nu săptămâna viitoare, dar la plenara din decembrie. Pentru că cred că ar fi util pentru, în perspectiva uh, negocierilor cu privire la acordul de asociere. Deci, Iată, fac această cerere oficială, domnule președinte, să puneți, puneți această cerere pe ordinea de zi. Mulțumesc, doamnă Iatemachi. Vom uh, ține cont de propunerea dumneavoastră, dar cred că din punct de vedere al organizării plenarei, cred că va fi complicat, pentru că ordinea de zi pentru plenara din decembrie este uh, Uh, deja hotărâtă și deci introducerea unui nou subiect pe ordinea de zi va fi dificilă, cred, dar oricum voi face această propunere. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, raportul întocmit de Pavel Robert Coval, președintele delegației Comisiei Parlamentare de Cooperare UE-Ucraina, privind alegerile locale din Ucraina, care s-au desfășurat între 31 octombrie 2010 și privind cea de-a 15-a reuniune a Comisiei Parlamentare de Cooperare UE-Ucraina, care a avut loc la Kiev pe 4 și 5 noiembrie 2010. Raportul privind alegerile locale din Ucraina poate fi, aceste alegeri pot fi considerate ca fiind un test pentru democrația din această țară și uh, de aceea a făcut uh, obiectul uh, unei observări, um, delegații de observare atentă a legilor din partea Parlamentului European. După cum știți, anumiți colegi din Comisia Parlamentară de Cooperare um, au putut să meargă în Ucraina pentru a observa aceste alegeri. Urez bun venit Uh, președintelui acestei comisii și domnului Kloslovski care a uh, urmărit cu atenție acest proces. Dau acum cuvântul domnului Coval și apoi voi face și eu o observație înainte um, de a deschide dezbaterea. Vă rog, domnule Coval. Mulțumesc, domnule președinte. Este adevărat că misiunea mea a fost într-adevăr monitorizată îndeaproape și că multă lume a arătat mult interes față de această misiune. Permiteți-mi, vă rog, să vă spun pe scurt cum am procedat. În primul rând, am, put, am prezentat cât de repede am putut un raport informal față despre aceste de acest, această misiune și acum am o, visiune, o versiune nouă care este completată de alte documente și de alte informații cu privire la rezultatul alegerilor. Aș dori să subliniez un punct foarte important care a creat foarte multă înțelegere față de această misiune. Această alegere nu a fost observată așa cum uh, se întâmplă de obicei uh, corespunzător standardelor um, care au fost prevăzute de către OSCE. Deci nici, uh, nici una dintre cele două instituții care de obicei observă alegeri, OSCE-ul și Consiliul Europei sau noi, nu am stabilit o, de fapt nu am uh, putut pune în aplicare o misiune de observare după standarde, care de obicei trebuie să înceapă mult mai devreme și care monitorizează alegerile în sine. Această remarcă preliminară este esențială pentru concluziile viitoare sau concluziile generale în legătură cu aceste alegeri. Pentru că, dintr-o perspectivă tehnică, lucrurile au fost mai dificile. Dar, desigur, există și dimensiunea politică a acestei misiuni, doar că vroiam să subliniez la început această diferență tehnică față de alte misiuni de observare. Am um, dorit, deci, să fac această precizare ca să eliminăm neînțelegerile. Cum am procedat? S-a întâmplat similar cu alte misiuni OSCE în care ne-am întâlnit cu politicieni, ne-am întâlnit cu experți sau cu alte misiuni de observare electorală la fața locului toate aceste informații le găsiți și în raportul meu. De asemenea, a avut loc uh, un, uh, o întâlnire a com Comisiei, uh, Comitetului Parlamentar Mixt cu Ucraina imediat după această misiune. Misiunea a fost de aceea foarte lungă, 8 zile a durat în total și ne ajutat să tragem concluzii importante și să putem face o analiză mai detaliată. Eu m-am întors uh, pe 6 noiembrie la Varșovia și imediat după ce ne-am întors, am început să lucrez la versiunea inițială a acestui raport. Știu că domnul Galer și domnul Brock a spus că activitatea mea a durat doar trei zile și că a fost o rușine, dar să știți că nu este cazul. Noi am lucrat uh, până vineri seara la acest raport și nu până marți în Ucraina, așa cum s-a spus. Pentru că am dorit să vedem mai multe um, localități în care alegerile erau controversate. A fost foarte important de aceea pentru mine să includem în acest raport diverse tipuri de informații și declarații politice pe care le-am adunat. De asemenea, corespondența cu premierul Ucrainei, toate documentele care au fost uh, publicate de către partidul opoziției. Toate acestea sunt declarații politice și mi se pare că acesta este o bază de informații importantă pentru dumneavoastră, putând să vă trageți concluziile din aceste documente, neavând uh, o concluzie obișnuită la această misiune, cum s-a întâmplat la alte misiuni din cauza premizelor de care vorbeam. Dacă vă interesează ce se întâmplă în Ucraina, bănuiesc că acest document uh, vă va interesa, veți putea citi care au fost problemele în legătură cu alegerile, cu pregătirea acestora și cu desfășurarea alegerilor ca atare. Și puteți de asemenea vedea uh, în ce măsură uh, au apărut probleme în um, frecvențele acordate diferitelor posturi de radio sau televiziune, aspecte legate de libertatea de exprimare și așa mai departe. Vedeți tot felul de avize și păreri la mine în raport. Am pregătit de asemenea o declarație comună a diferitelor misiuni de observație, fie interne, fie externe și aș dori să vorbesc despre o declarație a organizației Opora, care are foarte multă experiență în Ucraina, o comisie electorală de tradiție pe care am, a cărui aviz l-am inclus de asemenea și în raportul meu. Care este concluzia acestor uh, declarații? Pentru că sunt sigur că după aceea vom putea discuta în detaliu. Alegerile locale în Ucraina nu se pot compara cu alegerile prezidențiale sau alegerile parlamentare obișnuite, pentru că atât cele prezidențiale cât și parlamentare și pot confirma această părere, pentru că am fost uh, la fața locului ultima dată. Deci aceste două tipuri de alegeri au uh, îndeplinit standarde democratice foarte înalte, mai ales când este vorba de un stat post-sovietic. Nu vorbesc aici, de exemplu, de statele postsovietice care sunt deja membre în Uniunea Europeană. Dar uh, standardele alegerilor parlamentare și prezidențiale au fost foarte ridicate. Nu putem compara acum alegerile acestea cu alegerile pentru uh, lo- guvernul local, practic, pentru că trebuie să le considerăm mai degrabă aceste alegeri ca un test pentru democrație uh, și pe baza acestui test putem apoi să tragem câteva concluzii care, după părerea mea, sunt mai degrabă critice. Putem uh, să observăm, de exemplu, că au existat confruntări electorale foarte brutale, nu numai între autorități și guvern și pe partea cealaltă opoziție, ci și în cadrul opoziției ca atare. Am putut constata astfel de dispute și păreri diferite în sânul opoziției și a partidelor de opoziție. De exemplu, de exemplu domnul Iatiniuc și doamna Timoșenko au făcut uh, declarații foarte diferite. Noi am uh, emis o declarație destul de critică despre alegeri, dar uh, domnul Iațeniuc, de exemplu, a făcut o declarație foarte moderată, dacă putem spune așa, deși el se opune măsurilor uh, guvernului. Pe de altă parte, resentimentele opoziției ne-au arătat în același timp că democrația evoluează în Ucraina și că, de fapt, se pot purta dezbateri mai bine decât înainte. O altă problemă este că guvernele locale nu au o adevărată putere deși alegerile au fost observate îndeaproape și interesul uh, interesul nu a fost, de fapt, proporționat uh, cu puterea politică pe care o au guvernele locale. Ceea ce vreau să descriu este că interesul pentru evenimentele politice este destul de mare și nu la fel de mare va fi puterea guvernelor locale care au fost uh, alese. Eu zic că aceste alegeri au fost însă un test pentru democrația din Ucraina. Putem trage mai multe concluzii în urma acestui raport. Pe lângă dimensiunea politică, noi ne-am concentrat și pe faza pregătitoare a alegerilor. Legea electorală fusese schimbată înainte de alegeri, ceea ce a fost destul de important pentru desfășurarea alegerilor, după părerea mea. Legea electorală, codul electoral care a fost uh, adoptat după schimbare a fost destul de slab, ceea ce a dus, după părerea mea, la diverse disfuncționalități în faza de pregătire a alegerilor. De exemplu, anumite partide de, din opoziție nici nu au putut să se înscrie în cursa electorală în anumite regiuni ale Ucrainei. Eu zic că ar trebui să rămânem precauți atunci când este vorba de judecată. Însă, informațiile pe care le-am cules trebuie analizate, trebuie în orice caz afirmate și enumerate. De exemplu, la Kiev, Partidul Bachistina al doamnei Timoșenko a fost victima unei, unei proceduri electorale foarte complicate și nu a putut participa deloc la aceste alegeri ceea ce este extrem de important pentru că probabil că la Kiev, de exemplu, ar fi putut câștiga alegerile dacă ar fi participat. De asemenea, compo- componența Comisiei Electorale Locale a fost și ea foarte importantă. Legea electorală a fost schimbată pentru ca procesul acesta să poată fi distribuit, să poată fi streamlined și colegiile, comisiile electorale care au uh, numărat după aceea voturile au fost foarte puține și foarte multe incidente au fost uh, raportate după aceea la uh, scrutin. Deci, cred că putem spune că aceste aspecte post-electorale au influențat foarte mult alegerile concluzie a alegerilor. Am văzut, de exemplu, la Exit Poll că rezultatele au fost foarte diferite față de rezultatul final al alegerilor. Și nu am putut folosi mecanismele pe care le are OSCE-ul la dispoziție, fiind dat că nu dispuneam de aceste instrumente, ceea ce este foarte păcat. Dar în ceea ce privește misiunea electorală, cred că toate celelalte detalii le puteți găsi în raport. Trei concluzii însă îmi voi permite să vă expun. Cred, în primul rând, că nu ar trebui să ne concentrăm pe reforma electorală, ci ar trebui să spunem că Ucraina este o țară care se apropie din ce în ce mai mult de Uniunea Europeană în ceea ce privește reforma administrativă, care ar trebui să rămână țelul nostru atunci când discutăm cu Ucraina în cadrul Pactului de Asociere și de Stabilizare. Cred de asemenea că Comitetul de cooperare parlamentară ar trebui să uh, continue să se întâlnească și cred că trebuie să continuăm în această formă mixtă în uh, întâlnirile acestui for și să cerem în continuare reforma administrației publice. De asemenea, o altă concluzie pe care am tras-o este că este nevoie de o instituție în cadrul Uniunii Europene care să evalueze corect alegerile. Pentru că nu mi-a plăcut care a fost situația acestei misiuni electorale, nu aș dori ca aceste condiții să se repete la alte misiuni. Știu că au existat uh, voci care au spus că nu trebuie incluse rezultatele finale ale votului în rapoartele Comitetului de Cooperare Parlamentară, pentru că în continuare existau diferite dispute și nu am putut să ne punem de acord pe un statement comun. Am uh, făcut uh, observații destul de critice din partea noastră și au existat însă și multe discrepanțe între ucrainieni care au participat la această discuție. Chiar discrepanțe atât de mari încât nu am putut să ne punem de acord pe o declarație finală comună și de aceea nu am inclus aceste aspecte în raport. Vă mulțumim, domnule Coval, pentru tot ceea ce ați făcut, uh, pentru acest raport uh, pe care îl apreciem cu toții care cred, și credem că este o bază bună pentru discuții, dar trebuie să-mi uh, permit uh, să fac o observație foarte politicoasă. Uh, e vorba de observație procedurală în legătură cu mm, felul în care ați transmis raportul dumneavoastră în altului reprezentant, inclusiv anumite propuneri. Uh, acesta este un organism extern Parlamentului European, uh, chiar dacă, bineînțeles, avem legături cu biroul înaltului reprezentant. După cum știți, există un grup de coordonare electorală pe care uh, îl conduc alături de doamna Jolie și care are obiectivul tocmai de a organiza, de a se ocupa de aspectele de organizare a proceselor electorale. Și aici, în uh, comisia noastră, se discută considerații de ordin politic. Deci, conform regulamentului, uh, titlul de președinte vine din prezidere în latină, care înseamnă a proteja și mi se pare oportun acest lucru, de aceea recomandările, observațiile unui coleg care uh, se ocupă de observarea alegerilor în Parlamentul European transmite prin acest organism al nostru organelor externe raportul său. Dumneavoastră faceți o propunere să se creeze o agenție europeană pentru observarea tuturor tipurilor de alegeri în țările vecine. Aceasta este o idee a dumneavoastră respectabilă, dar nu poate să fie o propunere a întregului Parlament dacă nu a fost discutată um, în grupul de coordonare electorală și Comisia AFET. Domnul Brok a cerut cuvântul, așa că are îl invit să ia cuvântul. Domnule președinte, nu vreau să iau cuvântul primul, mai ales că am venit în întârziere și dacă doresc alți colegi să spună ceva înaintea mea, sunt de acord. Bine, mulțumesc. Atunci iau cuvântul eu. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport care m-a luminat în oarecare măsură. Am înțeles, de exemplu, că putem să verificăm ceva după principiile noastre. Eu cred că în timpul alegerilor nu au existat uh, fraude masive. Însă pregătirea alegerilor nu a fost garantată așa cum ne-am fi dorit. Un punct esențial care se regăsește la 3-4, la punctul 3-4 și care este terminat, să spunem, în două fraze, și anume că cele mai mari probleme procedurale au eliminat partidul esențial care n-a mai putut să candideze sub numele pe care îl avea înainte pentru că alții și-au înregistrat partidul sub acest nume și astfel au uh, încălcat independența sistemului uh, judiciar uh, de justiție ucrainian este, după părerea mea, o încălcare gravă a dreptului. Dacă cele două um, partide de opoziție sunt, uh, exist, au același nume și, de fapt, uh, nu mai nu mai ascund practic existența partidului cunoscut sub acest nume din uh, opoziție. Aceasta este o fraudă electorală. Și acest lucru ar trebui să fie menționat mult mai clar și nu așa cum se întâmplă în acest raport cu o frază formală la punctul 3.4. Dacă, domnule Coval, uh, scrie în raportul dumneavoastră că partidul respectiv nu a putut fi înregistrat uh, sub numele său și că doamna Timoșenko a afirmat că dorește să boicoteze aceste alegeri pentru că nu a putut candida deoarece numele său era deja dat altui partid. Aceasta nu mi se pare un lucru minor, ca și cum scrieți dumneavoastră fraza aceasta ca și cum ar fi fost alegerea ei să nu mai candideze sub numele partidului său. Mi se pare foarte ciudat cum ați formulat. De asemenea, știți că ordinea partidelor sau persoanelor pe o listă electorală are foarte multă importanță și de aceea trebuie să existe o reglementare oficială care trebuie să fie să regăsească într-un cod electoral. Dacă însă se întrec partidele pe listă după ordinea registrărilor pe listă, atunci Partidul Regiunilor va fi întotdeauna primul pentru că are prioritate la înregistrarea pe listă. Aceasta este o a doua fraudă enormă care a avut loc. Putem, de asemenea, să discutăm despre o situație care ține de asemenea de independența jurisprudenței și anume că s-a disolvat Constituția Revoluției Portocalii după ce șeful serviciilor secrete, care este de fapt și membru în Curtea Constituțională, a avut grijă ca patru judecători din la Curtea Constituțională să fie schimbați rapid pentru ca să se obțină o majoritate pentru schimbarea Constituției și pentru ca să se abroge Constituția din uh, 2004. Mi se pare foarte ciudat. De asemenea și că șeful serviciului secret Serviciului de Informații poate să aibă ceva de zis la alegerea unor judecători în Curtea Constituțională. Mi se pare că aceasta este o clară încălcare a separării puterilor în stat între executiv și judiciar și cred că trebuie să vedem în această chestiune o problemă majoră. Știu de asemenea pe de altă parte, că noul guvern a adus stabilitate pentru că fostul guvern nu a fost uh, gata și în stare să-și rezolve disputele și să garanteze această stabilitate în ultimii ani și că aceasta este justificarea pentru succesul uh, acestui partid la alegeri și știu că, datorită acestei stabilități, guvernul uh, ucrainean a putut să ia decizii care să fie aprobate în Parlamentul European și care să apropie Ucraina de Uniunea Europeană, ceea ce nu s-a întâmplat cu fostul guvern. De aceea, critica mea față de această procedură electorală nu se adresează uh, la uh, consecințelor um, pe care ați putea să credeți că vreau să le trag și anume să, să îndepărtăm Ucraina de Uniunea Europeană, să punem la îndoială acordul de asociere sau uh, acordul de liber schimb sau facilitarea vizitelor. Eu nu zic că nu trebuie să se continue aceste progrese și procese pentru ca să nu fie neînțelegeri, să nu credeți că asta spun. Nu vreau să trag concluzia din aceste probleme în desfășurarea alegerilor să se încetinească negocierile de aderare cu Ucraina. Din contră. Dar doresc să aduc uh, la cunoștința dumneavoastră că noi, Parlamentul European, trebuie să ne măsurăm și să acționăm conform principiilor și criteriilor pe care le aplicăm și în altă parte, și anume că trebuie să tragem un semnal de alarmă, că nu putem să discutăm despre Kiev fără să menționăm aceste implicații și complicații care n-ar trebui să se mai întâmple la următoarele alegeri. De asemenea, nu are niciun rost să diminuăm toate aceste probleme, dând uh, impresia că noi ne uităm peste aceste probleme, pentru că dacă o astfel de evoluție ar continua și dacă Ucraina ar putiniza sistemul său, atunci, în final, uh, din perspectiva, Ucraina, din perspectiva europeană s-ar putea ca Ucraina să aibă probleme și chiar și perspectiva sa de aderare să fie periclitată. Eu cred că de aceea este obligația noastră, așa cum o facem cu toate țările cu care avem negocieri, să fim uh, în aprecierea alegerilor foarte sinceri și serioși și să nu păgăm sub covor diverse aspecte negative și să îi lăsăm uh, deoparte pe cei care nu au, uh, care au creat aceste probleme, nici măcar atrăgându-le atenția. Domnul Coval, ar trebui să înțeleagă că avem valori democratice și de stat de drept și că trebuie să facem eforturi pentru ca această țară, Ucraina, să primească o orientare europeană. Dacă facem acest lucru, nu putem să permitem o interpretare greșită a evenimentelor. Mi se pare inacceptabil să um, practic să descurajăm procesul democratic în Ucraina. Cred că aceasta ar fi o lovitură dată democrației în Ucraina. Putem să schimbăm lucrurile. În, se poate întotdeauna schimba ceva și în Ucraina, dintr-un sistem parlamentar se poate trece la unul prezidențial. Toate acestea depind doar de anumite scurte decizii. Trebuie însă să garantăm două lucruri. Opoziția trebuie să aibă o șansă egală și corectă să devină majoritară și de asemenea, trebuie să se garanteze separarea puterilor în stat. Cred că acestea sunt cele două puncte esențiale care înseamnă un, uh, garantarea procesului corect într-un stat de drept și aceste lucruri ar putea fi periclitate, având în vedere aceste evenimente. Fiind dat că alegerile au avut loc în 2007, uh, foarte corect și fair, trebuie să aducem totuși la cunoștința opiniei publice că așteptăm ca să nu se schimbe uh, dreptul electoral pentru ca să se um, întâmple cum s-a întâmplat la alegerile locale, care au fost uh, la care s-a schimbat legislația scurt înainte de ele, uh, alegeri împotriva hotărârilor Comisiei de la Veneția și prin hotărâri unilaterale, fără consens, luate cu prea puțin timp înainte de alegeri. Deci sperăm ca o țară care ne este atât de importantă și cu care avem o evoluție comunitară de tradiție, o va lua în direcția care trebuie și de, deci de aceea trebuie de la început să clarificăm lucrurile că să spunem că această comisie a fost implicată și a luptat alături de revoluționarii din Revoluția Portocalie și că nu vom permite astfel de evoluții să devină o realitate. Mulțumesc! Eh, Mulțumim, domnule Brok. Are cuvântul acum eh, domnul Nilski. Eh, vă rog să vă rezumați intervenția la două minute pentru că e târziu. Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi lua cuvântul foarte pe scurt. Am urmărit cu atenție acest raport, am citit și foarte atent documentul, și am, m-am informat cu privire la ceea ce s-a întâmplat la alegerile din Ucraina. Din câte am înțeles eu, colegii au fost doar trei zile în timpul alegerilor în Ucraina. Sunt uh, destul de sigur că nu a avut prea mult timp în trei zile să analizeze în totalitate situația politică. Eu am fost cu colegi din Letonia, Cehia, Slovacia, Rusia, SUA și Serbia în, um, la, ca observator electoral oficial um, din partea comunelor. Am um, activat în numele unei uh, organizații, am fost în Sevastopol, Vinița, Danieț și în alte orașe. Și concluziile noastre sunt următoarele. Tânărul guvern al uh, Ucrainei are al, experiență foarte limitată, dar pe total aceste alegeri pot fi considerate ca fiind democratice. Nu au fost constatate greșeli sau erori majore care să fie uh, împiedicat un rezultat corect al alegerilor. Suntem bucuroși că guvernul Ucrainei dorește să schimbe codul electoral pe viitor și care are această nouă perspectivă asupra viitorului Ucrainei. Aș dori să subliniez și faptul că rolul Parlamentului European ar putea să fie crescut ajutând uh, guvernul Ucrainei să schimbe legea electorală pentru ca această lege să corespundă standardelor europene. Ucraina trebuie să devină o parte nedespărțită de popoarele europene și mi se pare că atât de puține persoane să meargă doar trei zile în Ucraina pentru observarea electorală, mi se pare deci foarte limitat pentru o țară în care trăiesc 50 de milioane de oameni. Totuși aș dori să mulțumesc uh, domnului Coval și colegilor care au fost în Ucraina pentru că au reușit să expună o părere echilibrată. Mulțumesc, domnule Mischi, domnul Galer are cuvântul. Un minut, o chestiune de procedură, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, am dorit să iau cuvântul uh, pentru că uh, aș dori să profit de ocazia de a da replica domnului Brock înainte să iasă din sală. Aș dori să vă fiu recunoscător dacă mi se poate da cuvântul când toate părțile interesate sunt încă în sală. De la fine del Vreți să luați cuvântul înainte să se termine dezbaterea? Imediatamente adesso, dopo... Sau acum, imediat, imediat după ce a, a vorbit domnul Broc, acum? aș dori să pot să îi răspund uh, domnului Brock. Dacă intenționează să participe la dezbatere, pot să aștept până la sfârșit. Onorevole Galer, două minute. Domnul Galer are cuvântul, două minute. Nu pot să vorbesc doar două minute, eu voi începe și voi vedea. Voi face mai întâi o remarcă preliminară. Într-adevăr, invitația adresată cu puțin timp înainte către, din partea guvernului ucrainean nu ne-a permis să ne punem în mișcare întregul aparat de observare electorală. Însă dacă am fi uh, refuzat să participăm ca observatori, guvernul ar fi spus, bineînțeles că nu sunteți interesați, ar fi avut un pretext. Deci rezultatul pe care îl avem acum nu poate să fie considerat rezultatul unei observări electorale normale pe care de obicei o putem pune în aplicare. De aceea nu mi se pare corect să judecăm acest raport din perspectiva mm, tradițională. Sunt uh, de acord că întâlnirea Comitetului uh, de Cooperare Parlamentară nu menționează nicăieri aceste alegeri și nu mi se pare corect. Cred că aceste alegeri nu au fost corecte, nu au fost democratice, nu știu ce fel de, de standarde are colegul care a luat uh, înainte uh, cuvântul, poate că și-a creat standardele la China pe care a luat-o cu șeful serviciilor secrete la Maison de Uh, Situația însă este altfel, după părerea mea. Sunt de acord cu uh, opiniile Opora și a altor organizații care au vorbit de o alegere și un proces electoral nedemocratic. La pagina 7 se descrie sistemul electoral fără niciun fel de critică aferentă. Însă acest nou cod electoral a fost adoptat într-o manieră dubitabilă și se referă la o societate în care, de fapt, există un partid care are monopolul, toți ceilalți fiind extrem de divizați, iar sistemul majoritar duce de aceea la o prezență unilaterală a unui singur partid. Raportul menționează de asemenea că la Kiev nu s-a votat. Aceasta a fost o măsură tactică după care, uh, prin care au fost uh, eliminate consiliile locale înainte de alegere, care n-au mai avut nimic de spus, de aceea acest lucru mi se pare de asemenea un atac și o fraudă electorală evidentă. În ceea ce privește comisiile electorale, nu se vorbește de componența acestora, nu se vorbește de faptul că partidul uh, majoritar era prezent în majoritate în aceste comisii electorale. De asemenea, la principiile legii electorale se descrie doar pe scurt, fără a se judeca sau analiza la punctul 3.4, așa cum a spus domnul Brock înainte, se vorbește de un boicot, dar este menționat ca și cum uh, era opțiune a Iuliei Timoșenko. Deci nu este deloc corectă relatarea la 3-4. În engleză se spune că unei candidați au fost arestați în timpul campaniei electorale, cu toate acestea au putut participa la alegeri. Ce fel de afirmație este aceasta? E un fel de consolare sau ce ar trebui să fie această afirmație? Nu mi se pare că putem accepta așa ceva ca propoziție. Cred că dacă citim uh, tot raportul și, de asemenea, și concluziile. Mi se pare că acestea nu corespund uh, la ceea ce citim. Prima concluzie ar trebui să fie că Ucraina a, s-a îndepărtat de standardele pe care le obținuse, le atinsese deja, nu mi se pare de asemenea corect să spunem că, acest, că a făcut o reformă uh, amplă a codului electoral. Trebuie spus că această reformă n-a fost cu nimic amplă. La ultimele alegeri, partidele au putut să participe liber și corect la alegeri, ceea ce nu a fost cazul acum. Nu mi se pare corect această formulare. Iar la, la alegerile parlamentare nu ar trebui niciun caz să se folosească acest sistem care s-a folosit acum la alegerile locale, ceea ce se insinuează aici. Se mai scrie, de exemplu, că orice um, regres în, prote- în protejarea și a acestor drepturi, drepturi, drepturi și libertăți fundamentale ar trebui să fie um, notate. Cred că acest lucru se întâmplă deja uh, eu cred că de fapt se știe despre ce vorbim aici. Situația nu, acesta este un eufemism și situația nu este descrisă corect, nici în ceea ce privește libertățile fundamentale, situația nu este așa. În final, propoziția următoare, declarația Guvernului Central care ar dori să uh, amendeze legea electorală ar trebui să fie tratată cu speranță. Nu știu ce caută speranța în politică în general ca și criteriu. Ar trebui să spunem foarte clar care sunt standardele europene și că aceste standarde trebuie să fie aplicate atunci când măsurăm ceea ce s-a întâmplat în Ucraina. De asemenea, o altă frază nu și are locul, deși alegerile locale și regionale din Ucraina au avut, uh, s-au bucurat de publicitate internațională, trebuie să subliniem că guvernele locale din Ucraina nu au o putere adevărată. Aceasta ce înseamnă? Că nu contează că fraudăm alegerile pentru că oricum nu o să aibă nimic de zis guvernele locale sau cei cu propozițiile astea? Nu înțeleg uh, ce caută în acest raport. Uh, nu mi se pare că acest raport poate să mai fie considerat credibil cu asemenea propoziții în el. Trebuie să luăm la cunoștință raportul, dar nu cred că corespunde nici cadrului în care de obicei se întocmește un astfel de raport de observare electorală și nici, uh, nici după cum spuneam, conținutului nu ar trebui să fie considerat formal ca fiind un raport care să se poată vota, ci ar trebui mai degrabă să discutăm despre el, pentru că dacă ar fi să votăm acest raport, eu aș recomanda să votăm împotriva. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Galler. Într-adevăr, nu ați respectat limita de două minute. Uh să vedem dacă domnul Tanoc reușește să o facă. Vă rog, domnule Tanoc. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Eu o să repet comentariile pe care le-am făcut. Eu, din principiu, mă opun uh, participării Parlamentului European la observarea alegerilor, chiar în țări strategice pentru noi, ca și Ucraina. Nu suntem politicieni locali, așa cum s-a spus, guvernele locale nu au uh, competențe internaționale sau naționale. Sigur că au fonduri uh, foarte mari la dispoziție și pot să, ca, ca baronii locali să beneficieze de pe urma acestei participări a noastre. Însă, nu este datoria noastră să participăm. Și am uh, observat cu interes că Consiliul Europei nu a trimit reprezentanți de la uh, adunarea parlamentară a Consiliului Europene, ci de la Congresul Regiunilor. Deci, pe viitor, aș dori să fac o sugestie. Dacă vine o astfel de sugestie la Parlamentul European, să trimitem Comitetul Regiunilor, care este uh, o instituție foarte importantă a Uniunii Europene și că putem uh, trimite uh, aleși locali, consilieri locali, consilieri regionali, orice avem la dispoziție pentru a monitoriza uh, alegerile regionale. Pentru că dacă am monitoriza toate alegerile locale, ne-am petrece viața astfel. Se întâmplă același lucru după Georgia. Acum vine Ucraina. Dacă luăm toate țările din vecinătate, toată viața ne-am putea o part- petrece participând la aceste misiuni de observare a alegerilor regionale. Nu vreau ca lucrurile să ne scape din mână. Sunt de acord, bineînțeles, cu tot ce a spus domnul Galer. Știu că situația din Ucraina nu e perfectă, însă nu cred că avem uh, instrumentele pentru a monitoriza situația și pentru a ști ce s-a întâmplat cu adevărat. Aceste alegeri uh, locale, regionale, sunt operațiuni vaste, cu mii de candidați. Însă sigur că sunt de acord cu unul sau două exemple pe care nu le pot uh, uh tolera. În țara mea este, situația este foarte uh, uh, diferită. Avem uh, candidații în ordine alfabetică și uh, deci putem uh, monitoriza foarte bine înregistrarea candidaților de către uh, consiliile locale. Deci se face înregistrarea în funcție de numele candidaților în ordine alfabetică și nu de uh, apartenența politică. Așa cum uh, s-a spus, uh, BIT nu s-a putut înregistra în calitate de bloc. Noi uh, avem o, un guvern de coaliție, așa cum funcționează și BIUT. Dar se pare că nu, BIUT-ul nu are un statut juridic. În cartea mea, în, în țara mea, partidul care participă la coaliție este Partidul Conservator. Un candidat ar putea să spună că este conservator, dar participă la alegeri în calitate de neafiliat sau de Uh, liberal-democrat. Nu înțeleg de ce uh, partidul principal, Biutul, nu, nu, intervenție fără microfon a domnului Galer. Deci e clar că e, situația este aceeași ca în toate țările. În ce privește Batkivșina și uh, faptul că nu a putut participa la alegeri uh, e într-adevăr uh, șocant și ar trebui să se facă apel în justiție. Pe ansamblu, ce spune eu, e foarte greu să tragem concluzii reale, având în vedere faptul că prezența la fața locului a fost foarte redusă. Am fost prezenți doar la Kiev și încă într-o regiune. Și de aceea când uh, ai cam 10.000 de candidați în întreaga țară și uh, intervin tot felul de parametri locali, e foarte greu să spui dacă alegerile au fost echitabile și democratice. Dar, per ansamblu, aș spune că nu ar trebui să participăm la misiuni de observare electorală pentru alegeri locale. Kehl. Domnul Kellam, două minute vă rog, dacă se poate. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc colegului kowal pentru raportul său. Uh, îi mulțumesc pentru concluziile sale. Ucraina, într-adevăr, are nevoie de reforme administrative. Totuși, sunt uh, puțin nedumerit în legătură cu mesajul pe care îl transmite acest raport pentru că am constatat o serie de evoluții alarmante în Ucraina în legătură cu faptul că două posturi de televiziune nu au mai putut să emită, li s-a retras uh, licența de transmitere, partidele din opoziție nu au participat la alegeri, serviciile secrete au intervenit în procesul electoral, libertatea de exprimare a fost și a uh, îndoielnică, să spunem, și apoi a mai fost o schimbare de ultim moment uh, a legii electorale. Și având în vedere toate aceste elemente, concluziile că democrația se îmbunătățește considerabil în Ucraina, dacă am citit eu uh, sau am înțeles bine mesajul raportului, e puțin cam uh, stupefiantă. Însă aș dori în concluzie să spun că într-adevăr s-au constatat neajunsuri minore, dar că, în general, alegerile au fost uh, echitabile. Însă, ce mă neliniștește este această abordare încercăm, nu știu ce facem, încercăm să ne îndepărtăm, să luăm recul sau ne apropiem tiptil, tiptil de uh, alegeri. Săptămâna trecută am auzit pe un coleg uh, care a fost în Ucraina și după această uh, vizită a spus că Ucraina așteaptă un uh, semnal clar de la uh, Parlamentul European. Pentru că ar fi bine să nu ignorăm problemele, ci dacă abordăm problemele uh, cu sinceritate, ajutăm Ucraina. Și am mari îndoieli în legătură cu faptul că acest raport uh, face acest lucru. Însă sunt de acord întru totul cu Elmar Brok, respectiv că trebuie să ne asigurăm că Ucraina se apropie de Europa și trebuie în acest sens să creăm condiții uh, să se creeze condiții normale pentru opoziție, să aibă loc o separare a puterilor în stat, în Ucraina și de asemenea să se garanteze libertatea de exprimare. Să nu uităm că aceasta a fost o realizare a Revoluției Portocalii. Vă mulțumesc, domnule Chelam. Are cuvântul acum domnul Lizek. Panie przewodniczący, ja postaram się zaoszczędzić czasu i, i, Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu succint. Poate că voi vorbi chiar mai puțin de două minute. Aș dori să vă spun că nu am fost observator la prima misiune uh, a Comitetului de Cooperare Parlamentară la care au participat domnii Kozlovski și domnul Kovac. Um, aș dori să spun ceva despre acest Comitet de Cooperare Parlamentară în atenția domnului Brok. Uh, în legătură cu reuniunea acestui comitet în afara Parlamentului când ne-am întâlnit cu ministrul de afaceri externe, cu uh, prim-ministrul și cu șeful serviciilor secrete, care a jucat un rol interesant, poate puțin cam uh, alarmant în întreaga procedură electorală. Le-am spus care sunt opiniile noastre, le-am uh, exprimat uh, îndoierile în legătură cu respectarea normelor electorale în timpul acestor alegeri nu a fost vorba de o întrunire oficială în cadrul Comitetului de Cooperare Parlamentară, însă aș dori să vă spun că am dedicat jumătate din timpul pe care l-am avut la dispoziție pentru a vorbi tocmai despre alegeri. Am vorbit cu liderii opoziției, ne-am întâlnit cu doamna Timoșenko, cu domnul Iațenin, cu domnul uh, Tarașuc, bineînțeles, și am vorbit de toate aceste îndoieli pe care le aveam. Am încercat să transmitem acest mesaj. Am ascultat opoziția, am ascultat și organizațiile internaționale, pentru că în Ucraina au fost reprezentate mai multe uh, organizații internaționale și am încercat să transmitem acest uh, mesaj politic foarte puternic și când ne-am întâlnit cu Partidul de Guvernământ. Mulțumim, domnule Lizic. Domnul Landberghis are cuvântul. Vă rog două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac observație în legătură cu concluziile și definițiile în legătură cu Ucraina. ale Parlamentului European ca observator major. Am impresia că situația din Ucraina se îmbunătățește, dar aș dori să întreb pe colegii care um, trag concluziile că alegerile în Ucraina nu au fost democratice, ce cred ei despre alegerile din Rusia atunci? Pentru că acolo președintele a fost candidat unic. Este opinia noastră uh, în legătură cu regimul din Rusia la fel ca și uh, cea în legătură cu regimul din Ucraina sau este situația din Rusia mai bună decât cea din Ucraina? Bine, <clears throat> abbiamo concluso il dibattito. Eh, Are cuvântul domnul Coval pentru a răspunde colegilor. Domnul Brok părăsește sala, îl rog să rămână în sală dacă dorește să asculte răspunsul raportorului, dacă nu, va citi procesul verbal. Vă rog, domnule Coval. Mulțumesc. Văd că domnul Brok a hotărât să plece totuși și nu am putut să-i răspund la întrebări în prezența sa în sală. Sper că domnul Garel va transmite observațiile mele. Observația mea generală este că nu am înțeles prea bine criticile dumneavoastră um, cred că opinia mea nu este foarte diferită cu cea a domnului Brock și domnului Galler în legătură cu aceste alegeri. Am înțeles că situația e dificilă și dificultatea este că Ucraina se află la jumătatea drumului înspre Uniunea Europeană. Anumite partide cooperează uh, cu PPE-ul. Avem uh, și partide care cooperează cu socialiștii, iar eu, ca membru al Partidului Conservator, mă regăsesc uh, între Ciocan și Nicovală. Dar, în legătură cu standardele democratice, trebuie să subliniem din nou acest lucru. Voi face întotdeauna. Opinia mea nu este foarte diferită de cea a PP-ului, dar am încercat să evit un transmiterea unui metar, mesaj foarte clar și explicit. Am uh, transmis doar documente în cadrul raportului meu ca să pentru a vă lăsa să trageți propriile dumneavoastră concluzii. Nu pot să pretind faptul că am uh, a avut o misiune de observare a alegerilor ca și cele ale OSCE-ului, pentru că noi nu avem uh, instrumentele necesare la dispoziție. Noi uh, nu facem decât să judecăm lucrurile din punct de vedere politic. Poate că domnul Teană care dreptate, poate încă de la început am abordat greșit lucrurile. Dar uh, asta este și acum trebuie să facem ceva. Uh, documentul nostru, um, documentul meu avea un rol informativ Eu a trebuit uh, să lucrez trei zile la acest document și foarte rapid după ce am produs acest document, în doar trei zile, am citit anunțul domnului Brock care spune că um, am pierdut prea mult timp înainte să transmit acest document, dar nu văd cum aș fi putut să-l fac mai repede de atât. În legătură cu ceea ce a spus domnul Galler, acest raport a fost un fel de raport de inițiativă. Ehm, a fost o informare din partea mea către dumneavoastră în legătură cu modul în care am uh, lucrat. Deci accept critica dumneavoastră din punct de vedere formal. Acum, în legătură cu ceea ce a spus domnul Brock, nu cred că s-a pierdut nimic în traducere. Cred că am răspuns la toate chestiunile abordate de dânsul. Am uh, vorbit despre campanie, modul în care au fost pregătite alegerile și sunt de acord că în ordinea în ordinea în care partidele au apărut pe buletinul de vot, uh, s-a dat o anumită preferință anumitor partide, dar nu știu ce repercusiune a avut acest lucru pentru pe, um, ceea ce privește rezultatul final trebuie să existe instrumentele necesare pentru a măsura acest lucru și eu nu le-am avut. Acum, în legătură cu, Constitu- cu Constituția și modificarea Constituției, aceasta nu este legată direct cu um, procedura electorală. După 2004 în Ucraina, toate partidele, inclusiv cele de opoziție, au dorit să modifice Constituția. Constituția a fost modificată în uh, cadrul guvernării Partidului Regiunilor. Uh, dumneavoastră vă puteți trage propriile concluzii în legătură cu acest lucru. Acum, în legătură cu ceea ce a spus domnul Mischi, tocmai din motivele menționate de dumneavoastră, nu doresc să spun dacă aceste alegeri au respectat sau nu standardele democratice. Am discutat cu liderii partidelor de opoziție și ei au spus același lucru au evitat uh, să judece aceste alegeri uh, în mod foarte tranșat. Au spus că în anumite regiuni au existat încălcări flagrante ale procedurilor. Partidele din opoziție nu au putut fi înregistrate și deci alegerile acolo au fost clar nedemocratice și acest lucru trebuie spus clar, nu e nicio problemă. Dar doar în anumite regiuni s-a întâmplat acest lucru, deci nu înțeleg de ce se adresează atât de multe critici la raportul meu, pentru că, de fapt, cred că suntem de acord până la urmă. Am încercat să explic de ce în raportul final nu s-a făcut nicio mențiune în legătură cu alegerile în raportul final al um, Comisiei Parlamentare de Cooperare. Partea ucraineană nu a reușit să ajungă la o poziție comună și având în vedere că era imposibil să ajungem la un compromis și nu am putut semna un document comun, am renunțat să o facem. Aceasta a fost decizia comună a tuturor membrilor uh, Comisiei Parlamentare de Cooperare și cred că a fost o decizie bună pentru a da dovadă de solidaritate. Nu am dorit uh, să transmitem două declarații uh, opuse. Am hotărât să um, dăm publicității sau o declarație comună sau nicio declarație. Și deci hotărârea noastră comună a fost să nu uh, produce nicio declarație, pentru că altfel două declarații opuse ar fi fost folosite în lupta internă uh, de putere din Ucraina. În legătură cu candidații arestați, cred că nu uh, s-a spus, uh, s-a reflectat corect ceea ce am spus. Sunt de acord cu domnul Galler, dar doresc să spun următorul lucru. Aceștia au fost arestați, arestați, dar în mod formal numele lor era în continuare pe buletinul de vot. Atât am spus. Deci vă rog să nu citiți între, eh, printre linii, eh, printre rânduri, pentru că nu se, nu se poate citi nimic printre rânduri aici. Am fost invitat să mergem în Ucraina foarte puțin timp înainte de alegeri. Într-adevăr, eh, nu am putut să ne pregătim din timp pe de altă parte, după cum ați spus, uh, autoritățile regionale nu au uh, prerogative, puteri reale uh, și atunci spuneți că eu aș fi spus că aceste alegeri nu au fost importante. Nu e adevărat deloc. Sunt alegeri foarte importante și trebuie să fie foarte clar că ucrainienii trebuie să facă reforme administrative pentru că oamenii care votează au impresia că o fac pentru că acești, astfel pot avea o influență asupra vieților de zi cu zi și că autoritățile locale au totuși uh, uh, anumite prerogative. Nu se întâmplă așa și de aceea administrația locală trebuie reformată. Iată ce am vrut eu să spun. Deci suntem de acord și în legătură cu acest aspect. Deci vă rog respectați uh, faptele concrete, pentru că altfel ucrainienii vor lua dezbaterea noastră de aici ca fiind o discurdie fundamentală în legătură cu cele mai importante aspecte și nu este așa, suntem de acord în, în, în linii mari. Domnul Galler a spus că poate nu ar fi trebuit să trimitem misiuni de observare la alegerile regionale încă de la început, pentru că nu avem instrumentele potrivite la dispoziție. Poate că are dreptate. Poate că a, aceasta este problema, într-adevăr. Domnul Lisek a avut dreptate. Dânsul uh, știe care este poziția noastră și am spus am exprimat-o foarte clar când a discutat cu guvernul. Domnul Lisek, domnul Svoboda au fost prezinți, prezenți și eu am fost prezent și poziția noastră a fost una unită. Deci nu văd de ce acum trebuie să fim uh, divizați și în dezacord. Cred că punctul forte în aceste instituții este tocmai pentru că putem fi uniți și suntem de acord în legătură cu aspectele fundamentale. În legătură cu ceea ce a spus domnul Kellan, nu am dorit să prezint uh, o declarație politică ambiguă, neclară, pentru că nu, v-am, uh, nu vă reprezentam pe dumneavoastră cu toții acolo. Bineînțeles, putem adopta o declarație formală la Strasbourg și în aceasta trebuie să criticăm ceea ce s-a întâmplat în Ucraina în legătură cu uh, chestiunile procedurale și așa mai departe. Domnul Lansbergis, Într-adevăr, pentru a păstra autoritatea morală, a apăra autoritatea morală a instituției noastre, trebuie să fim atenți și să judecăm lucrurile în mod uh, proporționat, um, să ținem cont de măsura lucrurilor Bineînțeles, standardele alegerilor din Ucraina este cel mai, sunt cele mai ridicate ale oricăror alegeri în fostul bloc sovietic. Deci dacă am fi prea critici, am da impresia că standardele s-au înrăutățit dramatic, dar nu este așa. Cred că trebuie să transmitem guvernului ucrainean mesajul că riscă să-și piardă buna imagine deci că imaginea lor se poate înrăutăți pentru că standardele au fost ridicate la alegerile prezidențiale și au fost mai puțin ridicate la alegerile locale, dar îl întreb pe domnul Lansbergis, nu dorim noi să ne păstrăm credibilitatea? Nu dorim să fim uh, criticați că am folosit uh, standarde duble. Nu putem să fim foarte critici față de Ucraina și mult mai puțin critici față de alte țări. Încă o dată, procesul democratic în Ucraina nu a progresat, într-adevăr, dar nici nu s-a înrăutățit. Deci, trebuie să fim atenți ce spunem în declarația finală, să fim echilibrați, dar să fim și uniți, pentru că, repet, cred că suntem de acord în linii mari. Taką parlamentarną pokorą wysłuchałem wszystkich. Și trebuie să fim temperați, să dăm dovadă de umilință și sper că vom pregăti proiectul de rezoluție împreună și că acest document va putea fi echilibrat și foarte obiectiv. Vă mulțumesc tuturor pentru participarea la această dezbatere, pentru critici. Domnule Galer, sper că nu mai aveți dubii și regret încă o dată că domnul Brock a plecat înainte ca eu să dau răspunsul, pentru că cred că concluzia până la urmă este că diferențele dintre noi nu sunt atât de mari, cum, s-ar fi, cum s-a spus. Onoreu. Mulțumesc, domnule Coval. Domnule Mirski, din păcate nu vă pot da cuvântul pentru că avem o urgență. Vă rog să permiteți uh, schimbarea ordinii de zi, să dau cuvântul doamnei Bodis înainte de a da cuvântul domnului Galler, pentru că domnul vicepreședinte Bodis uh, sau vicepreședinte domnul Bodis uh, trebuie să plece mai repede. Domnul Luigi Narbone, șeful uh, misiunii Uniunii Europene pe lângă Consiliul de Cooperare pentru Statele Arabe din Golf, este alături de noi și are responsabilități în întreaga regiune. Domnule Bodis, vă rog, aveți cuvântul. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. Este prima noastră dezbatere pe acest raport care se referă la relațiile dintre Uniunea Europeană și Consiliul de Cooperare pentru Statele Arabe din Golf așa numitul CCG. Aș dori să vă spun care sunt uh, care este stadiul relațiilor în momentul de față și cum ar putea acestea evolua pe viitor. Mai întâi câteva cuvinte pentru a vă aminti ce este Consiliul de Cooperare al Golfului. El uh, conține șase țări riverane ale Golfului, Kuwaitul, Bahrainul, Arabia Saudită, Qatarul, uh, Emiratele Arabe Unite și Omanul. Acestea sunt toate monarhii și trebuie de asemenea să subliniem că este vorba de singura organizație care are un proces de integrare foarte bun în regiune, dar și în general în lumea arabă. Bineînțeles, CCG-ul este dotat cu un rol strategic foarte important. Pe de o parte, statele din CCG sunt cele care combat, practic fac față situației de confruntare cu Iranul. Este de asemenea, CCG-ul are ca vecin Irakul, Yemenul și este foarte apropiat de Somalia. Este de aceea de o importanță geopolitică strategică pentru că statele CCG-ului uh, sunt mai mult de o pătrime din, constituie mai mult de o pătrime din statele Ligii Arabe și uh, statele CCG-ului au un rol de mediator politic. De exemplu, în inițiativă arabă de pace care a revenit în urma unei propuneri uh, regelui Arabiei Saudite, criza din 2008 din Liban a fost de asemenea rezolvată tot grație unei medieri uh, la inițiativa Qatarului. Statele CCG-ului sunt de asemenea actori economici esențiali din cauza, pe de-o parte, a producției și rezervelor de gaz natural și de hidrocarburi și aș dori de asemenea să vă amintesc în acest context că statele CCG sunt primul furnizor pentru Uniunea Europeană, primul furnizor de hidrocarburi. De asemenea, joacă un rol important uh, financiar în procesul de globalizare. Fondurile statelor CCG sunt o treime, fondurile suverane sunt o treime din fondurile suverane din lume în general. Așadar, cum stau relațiile dintre Uniunea Europeană și CCG? Pentru ca să vă spun pe față, cred că suntem într-un punct mort. Deja de 20 de ani uh, se încearcă negocierea unui acord de liber schimb care încă n-au ajuns la final. De fapt, este un record de negociere, este cea mai veche negociere în curs a Uniunii Europene cu uh, un stat sau vor terți, care nu a fost încă încheiată. Acest raport de inițiativă are ca scop deci o relansare a relațiilor cu CCG-ul și uh, o revigorare a acordului de liber schimb care ar trebui să fie considerat de către Uniunea Europeană ca o prioritate și cere, deci, o încheiere rapidă a negocierilor. Acest raport uh, stabilește de asemenea și principiul uh, pe următor, și anume că relațiile dintre CCG și Uniunea Europeană n-ar trebui să fie strict comerciale. Nu putem să ne mulțumim cu o relație, relație client-furnizor în cadrul unui acord de liber schimb care încă n-a ajuns la final. Deci trebuie să încercăm să vizăm mai departe, să încercăm să construim un parteneriat adevărat, politic și strategic. În primul rând, Uniunea Europeană ar trebui să fie mai vizibilă în această regiune pentru ca să reușească, încercând să să-și folosească mijloace mai importante, mai semnificative, reprezentarea Uniunii Europene, reprezentanța Uniunii Europene prin Serviciul uh, de Acțiune Externă ar putea fi o mișcare înainte, un pas înainte și sperăm că această reprezentare să poată să fie eficientă cu siguranță această misiune ar putea să, deci Serviciul de Acțiune Externă ar putea să fie prezent în toate capitalele statelor CCG. Ar fi de asemenea oportun să începem un dialog uh, politic la nivel înalt, să organizăm summituri uh, regulate cu șefii de stat și de guvern, întâlnirile ministeriale care au loc acum sunt mai degrabă tehnice și nu de nivel înalt. Există, de asemenea, mai mult uh, dorință pentru un dialog politic și un proces de integrare mai uh, amplu al statelor CCG. Poate că din perspectiva noastră ar putea să fie considerat ca fiind un proces prea lent, dar totuși este un proces de integrare uh, important în lumea arabă și în regiunea respectivă. Am putea dezvolta de asemenea și schimburi de expertiză între UE și CCG. Schimburile strategice și diplomatice ar putea să se concentreze și pe domeniul securității. După cum spuneam, există mize importante, Iranul și cursa pentru a, armare, dar și situația îngrijorătoare din Yemen și uh, în Somalia. Pentru a vă spun toate aceste exemple, pentru a vă arăta că statele CCG se află într-un focar de criză și că sunt un factor de stabilitate în această regiune și de aceea trebuie să avem un dialog cu acest for, încercând să stabilizăm toată regiunea în interesul acestor state, dar și al Uniunii Europene. Putem, de asemenea, să începem o cooperare în mai multe domenii pe care CCC-ul le consideră importante. Uniunea Europeană are o plus valoare pe care poate să o aducă în domeniul energiilor regenerabile, de exemplu. Aceste țări care sunt uh, cele mai importante producătoare de gaz și petrol au un potențial foarte mare și în domeniul uh, energiilor uh, solare. la inițiativa femeilor din aceste țări. Ele au uh, inițiat și o politică uh, ambițioasă în domeniul educației, formării și a învățământului superior. Mai de mult, dar nu atât de demult, mult, poate acum 15 ani, 20 uh, de ani, tinerii din statele CCG studiau de obicei în Occident, în Statele Unite sau în Marea Britanie. Astăzi, aceste țări uh, s-au implicat într-o politică diferită, trimit din ce în ce mai puțini studenți în exteriorul uh, statelor lor, dar, în schimb, și-au dezvoltat o infrastructură foarte bună în domeniul învățământului superior, având însă, bineînțeles, în continuare o nevoie de parteneriat uh, destul de mare pentru formare și pentru uh, orientarea cadrului, uh, cadrelor uh, superioare. Așadar, există mai mult potențial de parteneriat și cu Statele Unite, de exemplu. Există însă un, un potențial care nu este încă folosit la maxim. Mă gândesc aici la programul Erasmus Mundus. Anul trecut am avut doar 8 studenți din statele CCG care au venit să studieze pentru un timp în Europa. Iată deci cam acestea ar fi prioritățile raportului, relației pe care raportului pe care îl uh, prezint aici. Domnul Narbon este reprezentantul uh, nostru la Riad și aș dori să-i pun două întrebări în final. Astăzi vedem două obstacole în calea negocierilor pentru acordul de liber schimb, două obstacole majore. Pe de o parte, clauza politică și pe de altă parte, problema impozitelor, taxelor. Domnule Narbone, ați putea să ne spuneți cum și dacă am putea depăși aceste obstacole. A doua întrebare, după părerea dumneavoastră, cum ar putea arăta o parte, un parteneriat strategic și politic între Uniunea Europeană și uh, CCG din perspectiva statelor Golfului și, în general, cam ce așteaptă statele din această regiune de la Uniunea Europeană. Mulțumesc! Eh, Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte Bodis. Domnul Narbone a fost invitat uh, să dea răspunsuri pe care oricum uh, îl pusesem pe listă imediat după intervenția domnului Bodis, așa că vă rog, vă dau cuvântul domnule Narbone. Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisia AFET pentru ocazia pe care mi-ați dat-o de a participa la discuția pe tema acestui raport important. Aș dori să încep cu a doua întrebare. Pentru că aceasta ar permite oarecum mai multe opțiuni în răspuns. Sunt de acord cu viziunea raportului dumneavoastră, domnule Bodi, care spune că această regiune a fost oarecum uh, neglijată de Uniunea Europeană în ultimii ani, având un profil mai puțin uh, prominent, că, de fapt, acordul nostru se concentra mai ales pe liberul schimb uh, și pe acorduri pe aspecte comerciale și că numai de curând, într-adevăr, am reanalizat nevoile noastre în acest parteneriat și nevoia de a încerca o relație mai profundă cu această regiune. Pentru ca să vă răspund la întrebarea cu privire la interesul partenerilor noștri din regiunea Golfului de a avea o relație strategică și un parteneriat cu Uniunea Europeană, cred că răspunsul este clar da. Există un interes uh, evident în Uniunea Europeană, un interes care crește. De la începutul anilor 2000, această regiune este în cu totul altă dispoziție decât era înainte, este mult mai deschisă față de restul lumii și dorește să găsească parteneriate de durată. Uniunea Europeană este un actor care ar putea juca un rol foarte important în rezolvarea conflictelor regionale și ei și-ar dori ca noi să fim mai proactivi în uh, găsirea de soluții politice în această regiune. Suntem un partener economic important, suntem cel mai important partener comercial al regiunii și ei consideră că această relație aduce cu sine un potențial foarte mare care nu este exploatat la maxim, mai ales în legătură cu investițiile europene în acea regiune. Investițiile noastre nu sunt impresionante față de cele ale altor parteneri din lume. Există și părerea că Uniunea Europeană trebuie să facă mai mult pentru ca să devină vizibilă în regiune. CCG-ul se uită din ce în ce mai mult și către Est, către Asia și Pacific în legătură cu relațiile comerciale și de investiții, uitându-se însă și la un potențial dialog politic cu regiunile orientale. Uniunea Europeană este considerată ca un actor care nu a făcut destul în ultimii ani pentru a asigura o continuitate a acestui dialog. Având în vedere că ne aflăm acum în a doua etapă a relațiilor noastre, ar trebui să ne concentrăm mai mult pe aspectele politice și să încercăm un dialog la nivel înalt ei doresc să fie consultați și informați în mod periodic. despre subiecte care sunt importante și pentru noi, Iran, stabilizarea Irakului, Yemenul, dar și uh, Afganistanul, Pakistanul și procesul de pace din Orientul Mijlociu și alte conflicte regionale care îi implică indirect sau direct. Deci, statele CCG ar saluta o prezență mai puternică a Uniunii Europene în regiune. Avem o delegație foarte mică bazată la Riad, care acționează pentru cele șase țări CCG și pentru și are și secretariatul CCG uh, acolo. Este o activitate foarte dificilă dacă scopul este să îmbunătățim relațiile având capacitatea de limitate. Regiunea este foarte diversă și foarte largă și fiecare țară își are specificitățile ei care trebuie considerate. Trebuie, deci, să Ținem cont de pașii care s-au făcut recent, adoptarea programului comun de acțiune și să încercăm să facem progres în domeniul cooperării în domenii care sunt de interes uh, reciproc. Țările arabe investesc foarte mult în educație, după cum spuneam, de exemplu, în Arabia Saudită, 60.000 de studenți studiază în uh, afara țării cu burse care au fost uh, aprobate pe bază bilaterală, dar în același timp, după cum spuneam, își construiesc și universități care vor uh, putea primi numărul ridicat de studenți din aceste regiuni. Un parteneriat uh, cu Uniunea Europeană ar putea, deci, fi foarte oportun în acest domeniu. O, o schemă de schimburi, cum este Erasmus, uh, Mundus, este o poartă foarte importantă de creare a rețelelor între cele două țări și ar putea aduce plus valoare față de nivelul bilateral. Desigur că o sporire a cooperării și în domeniul energiilor regenerabile, științei și tehnologiei, în care aceste țări fac multe investiții, ar fi de asemenea oportună. Și avem un parteneriat deja în acest domeniu. Întrebarea este însă în ce măsură putem deschide anumite programe pe care le avem în Uniunea Europeană pentru aceste țări, având în vedere că acest relația cu uh, aceste țări nu se bazează pe modelul client-furnizor, ci se bazează pe un parteneriat egal în care nu se pune problema fondurilor primordială. Ce mai degrabă important este să se creeze rețele și să existe schimburi. Aș spune în final că ar fi interesant eventual să ne gândim și la mijloacele pe care le avem, instrumentele pe care le avem la dispoziție, de exemplu cadrul politic, vorbeam de domeniile de interes reciproc, dar am putea să ne gândim și la posibilitatea de a găsi instrumente noi De exemplu, folosim instrumentul ICI, uh, care uh, a fost aplicat pentru proiectele mici, dar am putea, avea poate, să ne gândim și la alte instrumente care ar putea avea rol de catalizator. Mă gândesc la inițiativele comune care ar putea să transforme Uniunea Europeană într-un actor mai vizibil în uh, ceea ce privește evenimentele comune. În legătură cu acordul de liber schimb, Acordul de liber schimb are o conotație politică și economică, pentru că faptul că nu am putut încheiem acest acord de, de atâta timp se percepe într-un anumit fel. Uh, se percepe negativ și are un efect negativ asupra relației noastre. Două puncte rămân importante. Taxa vamală la export este una dintre, unul dintre obstacole cele mai importante acum, iar poziția CCG-ului este că ar dori să aibă în continuare dreptul de a impune taxe la export. Comisia a acceptat în principiu acest lucru, dar numai în anumite condiții sau în anumiți parametri limitați. Discuțiile au fost blocate în ultimii doi ani, după cum știți, ceea ce nu a dus la o atmosferă prea bună între cele două părți. La întâlnirea ministerială de la Luxemburg, cele două părți au uh, fost de acord însă să analizeze alte piste de discuție pentru a vedea dacă găsim un punct comun. Sperăm, deci, că în următoarele luni să continuăm aceste contacte și să încercăm să rezolvăm problema taxelor la export și să avem uh, o, închidere o încheiere pozitivă a negocierilor. Mulțumesc. Bune, <clears throat> la parola al... Vă mulțumim, domnule Narbone. Are cuvântul acum doamna Iatenmachi. Kiitoksia. Haluan kiittää raportööriä erinomaisen Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc domnului raportor, aș dori să-l felicit pentru experiența lui în acest domeniu și pentru ceea ce, acest raport foarte echilibrat. Aș dori să spun că nu uh, am același nivel de experiență ca domnul raportor, însă aș dori cu toate acestea să fac câteva remarce și să-i pun și câteva întrebări. Nu putem nega faptul că cooperarea economică între regiunile noastre este foarte importantă. De altfel, cu aceste state din Golf, în legătură cu statele din Golf, ar trebui să criticăm faptul că statele membre ale Uniunii Europene intră într-un fel de concurență în contextul cooperării cu aceste țări. Dacă dorim să avem o politică externă, comună, cu adevărat, ar trebui să încercăm să vorbim la unison. Și mă întrebam dacă nu am putea aborda uh, în mod mai clar acest aspect în uh, raport. La nivel european ar trebui să uh, încercăm să vorbim la unison. Din păcate însă, în acest domeniu nu suntem întotdeauna de acord. Tot în contextul acestor state din Golf, cred că trebuie să criticăm foarte vehement situația drepturilor omului. Uh, Știm că cooperarea economică este un mod bun de a îmbunătăți situația drepturilor omului, pentru că prin interacțiunile pe care le avem, avem posibilitatea să influențăm uh, situația și să avem un uh, dialog și pe această temă. Ar trebui să începem cu uh, punctele comune, bineînțeles cu aspectele economice și apoi ar trebui să stabilim o, o relație de încredere și să uh, progresăm pe tema drepturilor omului. Aș dori să fac trei observații legate uh, de amănunte. În legătură cu punctul 3, în care, ni se, uh, în care solicităm posibilități diplomatice pentru misiunile din această regiune. toate bune și frumoase. Însă, având în vedere situația economică și criza economică prin care uh, trecem, uh, mă întreb dacă e într-adevăr înțelept să cerem bani pentru că uh, fonduri suplimentare, pentru că ele ar uh, trebui luate poate de altundeva. Uh, nu e o critică pe care o aduc acestui raport, e o problemă mai generală. Cred că ar trebui să fim mai prudenți când uh, cerem noi surse de finanțare. Poate că ar fi mai bine să încercăm să obținem rezultate mai bune cu resursele financiare pe care le avem la dispoziție. Repet încă o dată acest lucru, nu e vorba de o critică adresată doar acestui raport, ci observație de ordin general. Deci aș dori să folosim mai bine, mai chipzuit uh, resursele actuale pentru a obține mai, rezultate mai bune. Și ar trebui de asemenea să încurajăm cooperarea între misiunile diplomatice ale statelor membre. Uh, în legătură cu uh, chestiunea unui dialog politic deschis, regulat și uh, constructiv. La punctul 5. Aș dori să îmi dați o clarificare, domnule raportor, pe această temă. Pentru că știți că avem negocieri sistematice, inclusiv la nivel de miniștri de externe cu aceste state din Golf și mă întreb de unde vine această formulare. De altfel, la punctul 2 Uh, venit cu ideea unui parteneriat strategic cu Consiliul de Cooperare al Golfului. Mă întreb în ce ar trebui să constea acest parteneriat uh, strategic? Cum ar trebui să, uh, să arate el? Poate ar fi mai bine să evaluăm uh, uh, în mod general aceste parteneriate strategice, pentru că dacă toți omologii noștri sunt parteneri strategici, uh, nu mai, nu mai avem parteneri nestrategici. Deci, iată întrebările mele. <laughs> Nu știam dacă ați terminat, pentru că am văzut că aveați microfonul încă aprins. Domnul raportor și vicepreședinte acum are posibilitatea să răspundă la anumite observații, să facă alte comentarii înainte uh, de a ne despărți. Vă rog. <coughs> Merci, monsieur le président. Mais, euh... Euh, je dispose de tout le nécessaire, ne vous Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, am suficient timp uh, la dispoziție. O să răspund la această intervenție și apoi la următoarele. Bine, procedăm așa. Mulțumesc, uh, doamnă, mulțumesc pentru remarcele pe care mi le-ați făcut. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Într-adevăr, constatăm o concurență nu doar uh, economică la nivel de mediu de afaceri, dar și o concurență politică între statele membre ale Uniunii Europene în această regiune a lumii. Într-adevăr, această concurență sau această rivalitate diplomatică uh, subminează uh, acest ansamblu pe care ar trebui să reprezinte Uniunea Europeană ar trebui într-adevăr să respectăm cu toții o regulă comună, cel puțin uh, pentru acest serviciu pentru acțiune externă, respectiv să vorbim cu toții cu aceeași voce și deci să transmitem un mesaj la unison, mesajul Uniunii Europene. În ceea ce privește finanțarea sau resursele financiare, nu aș dori să existe neînțelegeri. O să recitesc textul și să revizuiesc, sper să nu rămână neînțelegeri în text. Nu solicitam alocarea unui volum mult mai mare de resurse pentru această regiune uh, față de alte regiuni. Uh, când vorbim de majorarea Uh, cuantumului resurselor, e vorba doar de reprezentarea politică a Uniunii Europene și de finanțarea necesară. Domnul Narbon uh, conduce o echipă foarte mică la Riad. Uniunea Europeană nu este reprezentată în capitalele celorlalte state membre. În celelalte state care fac parte din Consiliul de Cooperare a Genului, uh, precum Cuveitul, Abu Dhabiul pentru Emiratele Arabe Unite și așa mai departe. Deci, nu uh, ceream alocarea unor resurse financiare foarte mari, ci doar la nivel de resurse umane sau al resurselor diplomatice am dorit totuși să avem o anumită vizibilitate a Uniunii Europene în aceste state. În ce privește respectarea drepturilor omului, dacă ne uităm la situația de astăzi, Într-adevăr, trebuie să recunoaștem că nu este chiar roză. Însă, dacă comparăm situația de astăzi cu situația din, de acum 15-20 de ani, 10 ani, cred că trebuie să ne declarăm mulțumiți. Constatăm o mișcare, o mișcare continuă, care a fost lansată în aceste uh, state, care vizează o mai bună guvernanță sau garantarea accesului uh, femeilor la posturi uh, politice, recunoașterea rolului parlamentelor în uh, o parte din aceste state, deci constatăm o evoluție lentă, într-adevăr, mult prea lentă, dar care totuși este continuă. Nu am constatat regrese majore, cum se întâmplă câteodată în alte uh, țări. Și cred că rolul Uniunii Europene, în loc să critique sever această situație, ar trebui să încurajeze și să consolideze acest proces care de 20 de ani încoace evoluează, evoluează pozitiv. Un ultim aspect, parteneriatul strategic. Sunt uh, de acord uh, cu dumneavoastră, stimată doamnă. Dacă am avea aceste parteneriate strategice uh, peste tot, n-am mai avea parteneriate nestrategice nicăieri. Dar folosesc această formulare pentru că e vorba de o regiune cu totul și cu totul specială. Deci o folosesc în cunoștință de cauză. E o regiune strategică. Să nu uităm că acest Consiliu de Cooperare cu statele din Golf reprezintă, cu excepția Yemenului, întreaga peninsulă arabă, Arabia Saudită și Emiratele și uh, sultanatul uh, de pe marginea Golfului. Deci controlăm cele două trecători, eh, cele două trecători strategice, trecătoarea Ormuz pentru ieșirea din Golf și uh, trecătoarea Babel Mandeb. Uh, Uh, care face legătura cu Oceanul Indian, Marea Roșie și uh, legătura cu Mediterana. Deci, totuși, sunt puncte strategice și cu pericolele pe care le cunoaștem. Al-Qaeda este și ea prezentă în această regiune. Uh, Al-Qaeda nu este doar în Maghrebul, deci în Africa de Nord, ci și în această peninsulă arabă, cu activitate intensă în Yemen. Aproape un război civil în regiuni din nordul Yemenului. Pe de altă parte, de cealaltă parte a trecătorii, Somalia, Irakul, în vecinătate, cu această dorință de a eh, stabiliza această țară. Și apoi eh, Iranul. Eh, și deci, dacă folosesc acest cuvânt strategic, e pentru că această regiune e într-adevăr strategică din perspectivă geopolitică, iar din punct de vedere energetic este furnizorul cu numărul unu pentru noi de hidrocarburi. Deci cred că uh, dacă folosesc acest termen de uh, parteneriat strategic, nu exagerez. Cred că, într-adevăr, această regiune este un partener strategic și, din păcate, adesea nu am avut uh, relații cu acest Consiliu de Cooperare, considerându-l ca fiind un partener strategic. Am avut mai degrabă o abordare de tip client-furnizor, am discutat despre taxe, despre drepturile omului și așa mai departe, dar nu am tratat niciodată acest Consiliu ca partener partener strategic major, oricând ne place sau nu, este totuși un partener strategic. Intervenire. Mm, si, uh, posibil. Doriți să luați cuvântul, da? Atunci foarte pe scurt, pentru că înainte de ora 12 trebuie să discutăm și raportul Galer. Doresc doar să adaug la ceea ce a spus domnul raportor faptul că, într-adevăr, această regiune are legături bilaterale cu statele membre și, bineînțeles, există o anumită concurență pentru că sunt piețe cu potențial economic interesant, dar trebuie să spun că există un interes din ce în ce mai mare um, ca dimensiune complementară la relațiile istorice ale unor state membre. Deci se realizează că Uniunea Europeană este un partener important uh, pe anumite teme, și de aceea există un interes din partea țărilor din Golf în acest sens. Bineînțeles, prezența unei delegații sporește sau îmbunătățește profilul uh, și vizibilitatea Uniunii Europene dacă ar fi uh, să compar situația asta de la Riad cu situația din țări în care nu există o delegație a Uniunii Europene, este evident uh, că guvernele uh, percep altfel cooperarea cu Uniunea Europeană. Este evident că dorința lor de cooperare este mult mai mare dacă avem delegații acolo. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Narbone. Mulțumim și domnului raportor Bodis. O scurtă observație în legătură cu calendarul. Pe 24 noiembrie, ora 18, este termenul de depunere a amendamentelor. Vom discuta aceste amendamente pe 1 februarie 2011 și votul în comisie va avea loc pe 10 februarie 2011 uh, și votul în plenară va avea loc la a doua plenară din martie 2011. Și acum Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, o politică durabilă a Uniunii Europene pentru Nordul îndepărtat. Este raportul domnului Galler, căruia îi mulțumim pentru faptul că a acceptat să o amânăm, să amânăm acest punct. Um, pe mai târziu s-au depus 184 de amendamente până în această dimineață. Are cuvântul uh, domnul raportor pentru a ne prezenta uh, aceste amendamente foarte numeroase. 174. Are cuvântul domnul Galer. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegilor pentru amendamentele pe care le-au înaintat. Fiind dat că acest raport nu este un raport neapărat controversat, și din discuțiile pe care le-am avut în prima rundă și din discuțiile pe care le-am purtat cu raportorii din umbră, s-a văzut clar că putem ajunge la un consens destul de repede. Fiind că este așa, aș putea spune de la început că majoritatea amendamentelor voi, vor fi preluate. Sunt, de fapt, amendamente de completare, precizări, detalii suplimentare pentru care n-aș fi avut loc în uh, proiectul de raport pentru că am avut un uh, număr limitat de pagini disponibil. Mulțumesc oricum uh, foarte mult colegilor care au completat acest raport prin amendamente. Vreau să vorbesc despre anumite complexe tematice și să vă spun și unde aș fi gata să fac schimbări și unde nu. Una din temele la care aș fi de acord este un uh, eventual tratat arctic și toate amendamentele care discută despre tratatul arctic și care țin acest, uh, țin să-l, uh, să se instituie. Nu, acestea nu le susțin, îmi cer scuze, nu le susțin pentru că mi se pare că aici se discută despre lucruri fără ca responsabilii să fie prezenți și cred că tratatul arctic ca și concept a apărut în Parlamentul European și apoi a creat oarecare nemulțumire în regiune și de aceea nu sunt de acord uh, cu această idee. Am uh, discutat însă de posibilitățile de cooperare numeroase pe care le avem, altele decât uh, semnarea acestui tratat. Sunt de acord cu toate propunerile care se referă la populația și popoarele indigene din Nord. Mi se pare că trebuie create pârghii pentru acestea. În legătură cu amendamentul 20 aș avea o precizare față de autori. Scrie în engleză, de dimensiunea nordică este singura un instrument financiar pentru a finanța zona arctică în Uniunea Europeană. Este greșit. În uh, bugetul pentru cercetare există un, finanțe, uh, apoi uh, de gemare, mai are și proiectul Tomorrow și mai există și alte linii bugetare în care se discută despre politica arctică și există mijloace. Dacă tot vorbim de dimensiunea nordică, eu sunt uh, pentru a continua politica față de Rusia pe care am început-o deja, însă politica arctică a Uniunii Europene nu trebuie să fie definită numai prin intermediul dimensiunii nordice, ci ar trebui să fie o politică de sine statătoare. S-a vorbit de așa numitul Arctic Window în cadrul dimensiunii nordice, din păcate, însă, această window, această fereastră a fost uh, ori înghețată, ori închisă până acum și partea rusă a arătat de multe ori faptul că există o fereastră, dar cu siguranță nu e o ușă deschisă. Deci, uh, dacă tot discutăm despre politica arctică, nu trebuie să o definim prin uh, dimensiunea nordică. Nu sunt de acord cu acest lucru și de aceea nu resping acele amendamente care merg în acest sens. Mai departe, O scurtă remarcă la amendamentul 66. Colega noastră, Ia Consari, durea să dorea să vorbească de un management durabil al resurselor. Sunt de acord, dar cred că e o greșeală aici, pentru că eu am citat în amendament din, am citat în raport dintr-un acord între Norvegia și Rusia și de aceea nu apărea cuvântul sustenabil, dar aceasta este doar o chestiune tehnică. Atunci când vorbim de alte amendamente care intră în detalii despre competențele statelor uh, națiune, statelor din regiune, se vorbește despre cum ar trebui să se facă explorările la amendamentul 69 uh, din partea doamnei Vestlund și domnul Ferm. Trebuie să știm că acolo, în această regiune, nu avem drepturi. În Norvegia există reguli foarte bune. Deci, dacă vrem să intrăm în detalii și facem propuneri prea detaliate, eu sunt mai degrabă rezervat în această problemă, pentru că, de exemplu, instituțiile, organizațiile și agențiile care se ocupă de expertiză trebuie să-și reanalizeze condițiile în care operează. Eu cred că instituțiile care sunt competente fac acest lucru deja. Nu cred că eu, trebuie să fie vorba de o reevaluare a ceva. Există în aceste state instituții, organizații și agenții uh, diverse uh, um, diversi actori care fac acest lucru deja, deci nu trebuie să asumăm că lucrurile nu se întâmplă. Iar amendamentul 70 se referă la apele Uniunii Europene. Nu prea are ce căuta acest punct aici. E vorba de faptul că statele membre trebuie să facă o analiză pentru a vedea ce se întâmplă cu exploatarea de petrol în apele europene. Nu e vorba de, raport, de apele europene în acest raport, de aceea nu sunt de acord din motive de conținut cu acest amendament. În domeniul climei. Arctica a fost afectată în mod deosebit de schimbările climatice, dar nu putem, prin măsuri în Arctica, să combatem uh, schimbările climatice și uh, poluarea sau uh, poluarea mai ales în Arctica, care nu există această poluare aproape deloc. De fapt, poluarea vine din exterior și de aceea trebuie combătută la nivel global. Dacă avem o abordare pur arctică, nu vom avea prea multe de curățat în această regiune. Deci, mi se pare că raportul ne spune foarte clar că toate activitățile care au loc în general și care au repercursiune asupra Arcticii ar trebui să fie controlate mai bine și nu cred că măsuri în Arctica ar putea combate schimbările climatice din această regiune. Deci trebuie să acționăm la nivel mondial. Das dazu. Ähm, ich glaube, dass Cred că amendamentul 97 are oarecum o alunecare de conținut, dacă pot spune așa. Nu mi se pare că se potrivește conținutul amendamentului cu, amendament, cu uh, aliniatul. Aș dori să rog uh, autorul să vadă ce s-a întâmplat, dacă nu e cumva o eroare. Iar uh, comentariile domnului Brock și a fostului președinte al nostru nu nu pot să consider că le-am auzit. Aceasta a fost doar o remarcă tehnică pentru autorii noștri. Amendment 103. Amendamentul 103. Este de părere că pentru a identifica potențialul specific al fiecarei uh, localități și pentru a dezvolta strategii care să țină cont de diferențele regionale și de procesul de asistență la nivel european. Și aici mi se pare că este nevoie să înțelegem principiul de subsidiaritate, pentru că noi, Uniunea Europeană, nu suntem competenți în acel teritoriu, așadar faptul că trebuie să ne ocupăm de fiecare localitate și să vedem care este potențialul ei, mi se pare greșit, mi se pare exagerat. În Canada, Norvegia sau în SUA există capacitățile pentru a asuma aceste roluri. Deci nu sunt pentru acest uh, amendament bine intenționat. Cam atât despre acest punct. Amendamentul 112 dorește ca Uniunea Europeană să cultive lim- diversitatea lingvistică a popoarelor fino-urice. Mi se pare prea explicit acest uh, amendament. Există foarte multe amendamente din nordul Rusiei și nu numai fino, cele finourice și cred că ar trebui să nu facem discriminări. Mi s-ar părea mai bine ca Uniunea Europeană să intervină prin uh, relațiile pe care le avem cu Finlanda, cu Suedia și Estonia sau Norvegia și să susținem minoritățile din partea noastră cu cei cu care avem relații deja. Ei știu mai bine ce se întâmplă la fața locului și faptul că Uniunea Europeană să meargă direct la fața locului mi se pare destul de greșit. Ar trebui să menținem relațiile pe care le avem. Am formulat lucrurile puțin altfel și cred că este mai potrivit uh, și cred că în același timp ține cont de ceea ce au dorit autorii. Das dazu. Ähm, einige Anträge haben äh, eine Militarisierung unterstellt oder eine zunehmende Militarisierung in der Region. Ähm, Acum în Trebuie să facem o distinție clară între domeniile care se, ni se deschid spre acțiune prin schimbările climatice și competențele statelor vecine. Cred că în aceste regiuni îndepărtate unde domeniul statal nu este foarte clar, știm că există uh, anumite, anumite forțe de ordine, așa numiti rangers, care sunt un fel de jandarmerie, așa cum o cunoaștem noi de la noi, dar uh, eu nu cred că aceasta este o militarizare, așa cum descrie aici autorul unui amendament. O prezență pe teritoriul uh, arctic nu este deloc o dovadă de militarizare. De aceea eu nu sunt pentru ca aceste amendamente să fie aprobate pentru că dau o imagine greșită. Um, das dazu. Der Arktische Rat. Um... Consiliul Arctic trebuie să păstreze competențele pe care le are și să uh, devină mai operațional. Suntem de acord, cred, pe acest punct. Însă formularea la amendamentul 137 încurajează Comisia să facă tot posibilul pentru a spori rolul Consiliului Arctic cu toate mijloacele care îi stau la dispoziție. Mi se pare că aici avem de-a face cu o abordare greșită, pentru că suntem doar observatori ad hoc în uh, Consiliul Arctic. Deci, în acest rol, e destul de greu să sporești uh, funcția Consiliului Arctic. Aceasta trebuie să vină de la membrii cu drepturi de pline. Putem să susținem, bineînțeles, un astfel de proces, dar comisia care stă la o măsută mică alături și nu are, de fapt, ceva de zis, nu poate, deci, să contribuie la o sporire a rolului Consiliului Arctic. Dar suntem pentru ca acesta să capete competențe mai multe și uh, să poată să ia mai multe decizii. Am spus deja câte ceva despre dimensiunea nordică. Acum doar la amendamentul 142. E vorba tot de Consiliul Arctic și de implicarea societății civile și a ONG-urilor. Se spune că încurajează Consiliul Arctic să implice societatea civilă și ONG-urile ca observatori ad hoc. Aceasta se întâmplă deja. Deci această cerință este deja îndeplinită. Nu cred că e nevoie să mai uh, subliniem acest lucru, nu pentru că suntem împotriva lui, ci pentru că deja se întâmplă. Bun. Acum ajungem la penultimul punct, Am ajuns la amendamentul 149 acum și am impresia că acesta din nou a fost introdus la aliniatul care nu trebuie. Textul meu original propunea cum ar trebui să se organizeze comisia pentru a obține o politică coerentă în Arctica și consideră faptul că și Serviciul de Acțiune Externă va trebui să joace un rol în regiune. Amendamentul 149 vorbește despre cu totul altceva, și anume despre felul în care organizațiile internaționale care activează în regiune ar putea să fie mai eficiente prin intermediul Uniunii Europene. Cred că, din nou, aici amendamentul a fost introdus la punctul greșit și nu își are locul. Ultimul complex tematic a fost introdus probabil de către toți colegii finlandezi, nu mă surprinde, care și-au formulat amendamentele aproape la fel. E vorba de Centrul de Informare Arctic în Arctica la Universitatea din Laponia eu formulasem uh, în raport lucrurile mai neutru. Spusesem că un centru de informare UE Arctica ar trebui să poată să fie prezent pentru toți actorii din Arctica și să ofere informații despre Arctica Uniunii, Europene și instituțiilor europene. Susținerea unui centru de informare UE Arctica este mesajul principal politic. Întrebarea cum va fi el instaurat e de fapt o chestiune de gestiune din partea comisiei, de micromanagement. Comisia trebuie să se ocupe de politicile de informare și trebuie să organizeze aceste informații astfel încât să-și atingă scopul. Dacă Comisia dă bani pentru astfel de acțiuni, atunci se aplică aceleași reguli ca la acordarea de contracte. Dacă se încheie, de exemplu, un acord pentru un centru, trebuie să se facă o licitație și mai mulți uh, potențial clienți pot să participe la licitație. Aceleași reguli se aplică, deci, și nu putem să spunem că nu ne interesează aceste reguli și că vrem să se facă în felul următor. Înțeleg din perspectivă politică că nu se poate și cred că este un centru important și cred că lumea din regiune înțelege foarte bine acest lucru, dar totuși nu putem să ținem cont doar de acest lucru și de faptul că nu este trebuie să știm că nu este singura rețea care există, există și rețele științifice, iar uh, informațiile ciuntite care ajung la Bruxelles nu se datorează neapărat faptului că nu există acest centru. Eu nu aș putea spune că sunt împotrivă, dar cred că ar trebui cu raportării din umbră să găsim uh, o altă formulare și să încercăm să obținem obiectivul pe care ni-l dorim, să se transmită informații, dar în același timp să respectăm și regulile de acordare de contracte care se aplică la nivelul UE. Am încredere că împreună cu alți raportori din umbră vom reuși să facem o reuniune conciliantă la Strasburg și vom găsi o formulare astfel încât să corespundem cerințelor colegilor din Finlanda și în același timp și regulilor europene. Cam atât ca reacții din partea mea. Sper ca săptămâna viitoare, marți, la 9, o să vă trimit această informație, să avem o reuniune de conciliere cu raportorii din umbră și să reușim să luăm o decizie și să adoptăm după aceea acest raport. Mulțumesc! Bine! Un aplauso sottolinea l'intervento de... Intervenția raportorului nostru a fost aplaudată. Uh, trei observații ale colegilor, vă rog, uh, limitate la trei minute pentru că trebuie să încheiem ședința puțin înainte de ora 12, pentru că uh, niciun alt vicepreședinte nu este prezent și ministrul de externe al Marocului mă așteaptă. Domnul Cimanski, mulțumesc! Cred că acest raport nu este cu adevărat controversat uh, din diverse motive. Uh, suntem destul de departe de zona arctică, așa că nu, părerile noastre nu sunt foarte împărțite. Uh, Doresc să subliniez meritele acestui raport. Uh, raportorul uh, a inclus foarte multe uh, lucruri, a fost de acord să includă foarte multe lucruri în raport, de aceea este practic un text comun. Uneori, avem acorduri între Norvegia și Rusia în legătură cu Marea Barents. Um, aceste acorduri reprezintă un aspect pozitiv în legătură cu această regiune, dar alte lucruri sunt mai puțin constructive, cum ar fi uh, uh, faptul că s-a pus steagul uh, unei țări sau alteia pe aici, pe acolo, în zona arctică. În legătură cu Consiliul Arctic, aș fi în favoarea căutării unui rol mai uh, accentuat uh, al Uniunii Europene în regiune pentru cercetare, care este foarte important. Avem două amendamente în legătură cu modul în care se pot gestiona noile rute de tranzit um, prin uh, regiunea arctică. Este important acest lucru, este important să nu existe discriminare din partea organizației internaționale care gestionează aceste rute, pentru a nu bloca anumite rute pentru uh, anumite, anumite părți uh, și să uh, care să fie deschise pentru alții. Cred că ONU trebuie să aibă un rol de jucat în acest sens, pentru că ONU are o unitate um, care se ocupă de legătură cu platforma continentală care se poate ocupa de aceste aspecte. Doamna Iatema chiar are cuvântul acum. Doresc să spun încă de la început că apreciez faptul că domnul Pöttering, uh, fost președinte al Parlamentului și fost uh, președinte al acestei comisii, se află printre noi. Pentru discuția în legătură cu această temă foarte importantă. În al doilea rând, mă bucur că s-au depus atât de multe amendamente legătură cu um, drepturile popoarelor triburilor indigene. Uh, doresc să promovez dialogul um, dintre Comisia Europeană, să subliniez importanța dialogului între Comisia Europeană și popoarele indigene. Un alt aspect important este dimensiunea nordică în politica Uniunii Europene, care este prezentă în regiunea arctică în cadrul dimensiunii nordice. Doresc să subliniez faptul că dimensiunea nordică este o politică comună a Uniunii Europene alături de Islanda, Norvegia și Rusia. Și um, partea arctică a dimensiunii nordice are potențial de dezvoltare ca um, dimensiune internă a Uniunii Europene și ca dimensiune externă a relațiilor Uniunii Europene. Doresc să subliniez potențialul uh, dimensiunii nordice. Ideea a fost discutată și la ultima întâlnire privind dimensiunea nordică la Ministerul de Afaceri Externe de la Oslo acum câteva săptămâni. În fine, doresc uh, să subliniez importanța centrului uh, de informare acestei inițiative. Colegul meu estonian a fost uh, prezent la Universitatea din Laponia uh, și poate să vă prezinte concluziile sale. Vom continua discuțiile pe această temă și mă bucur de faptul că am avut oportunitatea uh, să realizăm și amendamente de compromis, astfel va fi mai ușor, votul va fi facilitat la acest raport. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, uh, doamnă Iatemache. Are cuvântul domnul Valența. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt membru cu drepturi de pline ale acestei, acestei comisii, sunt uh, doar uh, supleant, de aceea îmi cer scuze că nu sunt îmbrăcat mai frumos astăzi. Îmi um, doresc să mulțumesc domnului Galer după părerea mea, nu se subliniază suficient importanța cercetării și importanța cercetării pentru decizii de ordin economic și politic. Doar trei uh, puncte din raport uh, se fac referire la cercetare în domeniul transportului, pescuitilor și um, chestiuni legate de transport, uh, pescuit și uh, um, resursele naturale sunt mult mai importante, se pare, și creează mult mai mult interes în Uniunea Europeană. Doar experții însă pot să evalueze situația mediului din această regiune, dar țările care au acces la Oceanul Arctic limitează accesul oamenilor de știință și a experților în regiune. În ultimii doi-trei ani, accesul acestora a fost foarte limitat, foarte mult limitat uh, și explicația dată a fost protecția mediului. Diferite fenomene în Oceanul Arctic uh, duc la schimbări în mediul natural și, în fine, la, um, în Uniunea Europeană. Deci, posibilitatea de a face liber activități de cercetare este fundamentală pentru a înțelege ce se întâmplă acolo, în zona arctică, dar și aici, în Uniunea Europeană. Uh, nu trebuie să uităm faptul că oameni, anumiți oameni de știință au făcut, au realizat activități de cercetare în regiune, dar s-a pus capăt proiectelor lor. Alături de um, colegul Gjib am depus și, și uh, colegul Kelam am depus anumite amendamente în acest sens. Trebuie să se promoveze explorarea zonei nordice. Uh, pe de altă parte se vorbește despre explorarea resurselor, dar ce tipuri de resurse? Resurse genetice? Uh, noi vorbim despre resurse vii, resurse naturale care sunt exploatate. Nu știu uh, că s-ar exploata resurse genetice. Nu cred că trebuie să facă confuzii între aceste um, aceste concepte. Poate că problema este una de traducere, dar în orice caz cele două uh, concepte sunt foarte diferite. Deci să nu creăm confuzii. Când vorbim despre resurse vii, vorbim de exemplu despre pești, peștii care sunt pescuiți uh, în regiune. O altă observație. O chestiune importantă pentru limba poloneză. Trebuie să se spună în zona arctică și nu în zona, pe zona arctică. Uh, un alt aspect. Cercetarea pentru justificarea cercetării bazate pe ecosisteme. Trebuie să vorbim despre um, cercetare integrată, respectându-se ecosistemele, pentru că uh, formularea de aici, gestionare bazată pe ecosisteme, nu înseamnă practic nimic. Ultima observație. În de, um, în expunerea de motive, când vorbiți despre Consiliul Arctic, se dați impresia că Uniunea Europeană nu sprijină observatorii din Consiliul Arctic. Deci, trebuie să cerem, uh, să, să facem uh, lobby, apel uh, pentru un sprijin mai larg pentru Uniunea Europeană în Consiliu. Trebuie, trebuie să avem un ambasador acolo care să vină din altă țară decât țările reprezentate în Consiliul Arctic. Deci e vorba de trimiterea de observatori în uh, Consiliul Arctic. Suedia și Finlanda fac parte din Uniunea Europeană și din Consiliul Arctic. Franța, Germania, Polonia, Spania și Regatul Țărilor de Jos și mm, Marea Britanică sunt state membre mm, care sunt observatori în uh, Consiliul Arctic. Și cred că uh, traducerea acestui document lasă mult de dorit. Vă mulțumesc, domnule Valența. Are cuvântul pentru trei minute reprezentantul Comisiei. Mulțumesc. Mai întâi, Aș dori să spun, în primul rând, că apreciem foarte mult inițiativa Parlamentului European și că avem nevoie de indicații din partea Parlamentului European pentru a încheia această primă etapă a politicii UE Arctica. Având în vedere că avem deja o comunicare a Comisiei, concluziile hopefully very soon the European Parliament uh, report on the high Consiliului uh, Arctic și cred că acestea sunt informații suficiente. Este greu să trecem acum prin toate amendamentele, nu este rolul nostru, dar aș dori să fac câteva comentarii despre dezbaterea care a avut loc astăzi, mai ales uh, referindu-mă la intervenția domnului Galler, raportor. Susținem cu siguranță multe lucruri pe care le-a spus, mai ales comentariul că um, dimensiunea nordică nu a fost singura sursă de finanțare, așa este, există multe fonduri și din fondul de cercetare și mă bucur că și alți parlamentari au preluat această idee. Suntem de acord și cu ideea de competențe ale statelor membre. Trebuie, bineînțeles, să analizăm toate elementele politicii arctice și să înțelegem că partenerii noștri din uh, Nord sunt uh, foarte atenți la competențele pe care le avem și atunci când folosim uh, termeni, trebuie să îi folosim ca apele lor, popoarele din acea regiune care aparține uh, altor entități și nu suntem noi competenți în aceste regiuni. Popoarele indigene din nord uh, doresc ca noi să susținem um, această politică și uh, Cred că și uh, Rusia este um, o sursă de îngrijorare pentru noi. Poate că ar trebui să ne concentrăm puțin uh, și pe familia, Emilia fino-ugrică care, din care facem parte noi. Sigur că o parte din uh, popoarele mm, fino-ugrice nu sunt considerate ca minoritate în Federația Rusă și ar fi bine să se înțeleagă că acesta este un statut care ar trebui să fie acceptat și de către această federație. Un alt element important este ca Consiliul Arctic să fie mai operațional, de acord, dar nu am ajuns încă la acest nivel, pentru că noi, nivelul nostru de acțiune este destul de limitat. Foarte mulți deputați au spus că suntem observatori și că alte Um, organizații ar trebui să devină și ele observatori. Acest statut însă nu există în Consiliul Arctic. Când spunem că suntem observatori ad hoc, înseamnă că, de fapt, Comisia este invitată la toate întâlnirile de înalt nivel, la cererea noastră și după aprobarea de către membrii acestei cerere și a asociațiilor popoarelor indigene care au ceva de zis și au un uh, rol uh, definit în uh, aceste negocieri. Problema fondurilor s-a menționat, desigur avem nevoie de fonduri dacă dorim să ne îmbunătățim politica de informare sau uh, imaginea noastră în Arctica. Dumneavoastră, Consiliul și Parlamentul, care sunteți instituțiile bugetare, puteți să ne ajutați pentru a ne da mai multe pârghii. Dimensiunea nordică, așa cum au spus și alți parlamentari, este importantă. Trebuie să subliniem de fiecare dată că discutăm potențialul uh, um, dimensiunii nordice, dar nu este o politică în care alți actori non-europeni uh, sunt implicați, de exemplu SUA, Canada sau Groenlanda. Trebuie, deci, să avem o politică proprie a Uniunii Europene în, în regiunea arctică. Mulțumesc, mulțumesc, domnule Garces de los Fais. Are cuvântul acum domnul Tarant, în ultimele trei minute. Thank you. Uh, actually, the Commission made Comisia a făcut declarația deja și deci nu mai e nevoie să irosești cele trei minute ne bucurăm de faptul că uh, această, acești oameni care nu sunt uh, considerați ca minoritate uh, primesc uh, atenția Comisiei. Uh, e vorba de oameni care sunt uh, numiți în general fino-ugrici, popoare fino-ugrice, dar uh, trăiesc în uh, zona arctică. E aspectul cel mai important. În uh, al doilea rând, după 18 luni la Parlamentul European, Trebuie să mărturisesc că a fost o adevărată plăcere să cooperez cu raportorul și cu domnul Stefan Weber. Aș dori să fac și o previziune. S-ar putea ca peste câțiva ani să fim numiți părzătorii de gheață în domeniul politicilor europene. Evident, sunt de acord și cu doamna Iatenmachi, respectiv că dezbaterea de astăzi este la fel de uh, dens populată ca și zona arctică. Însă că toate persoanele importante din Parlamentul European uh, care sunt uh, prezente în sală. Abia aștept să ne întâlnim cu raportorii din umbră și sunt convins că vom reuși să ajungem la toate compromisurile necesare și să ajungem la la o concluzie și să putem continua cu acest raport. Vă mulțumesc. Două minute v-am luat. Mulțumesc, domnule Taran. Mulțumesc și pentru că ați respectat timpul de vorbire. Sper ca raportorul nostru să acum să-și folosească cele șapte minute pe care pot să-i mai dau la, ă, pentru ca să ia cuvântul. N-am nevoie de șapte minute, domnule președinte, voi termina mai repede. Mulțumesc foarte mult pentru remarcile pe care le-ați făcut, dragi colegi. Doream să mai spun ceva despre colegul de la comisie, despre ce a spus colegul de la comisie în domeniul cercetării. Avem o situație foarte bună noi, statele membre. Putem constata că spațiul nordic, Norvegia și Canada este foarte deschis și că există foarte multe unități de cercetare care colaborează între ele și care fac proiecte și cu bani europeni. Am uh, spus acest lucru și înainte. Voi verifica dacă se poate extinde ceea ce am menționat în raport, dar cred că tot ceea ce se poate exploata a fost exploatat și cred că vom găsi susținere în continuare și la colegi din partea mea, sigur, veți avea susținere o explicație, poate că traducerea germană este oarecum proastă, folosirea resurselor genetice maritime, să vedem ce se spun, nu știu cum putem formula mai bine ceea ce vreau să spunem aici. Există foarte multe mono, elemente monocelulare în ocean care se pescuiesc și care pot fi folosite în biotehnologie, în industrie. Asta este ceea ce vreau să spun prin resursele genetice. Nu cred că genetic este cuvântul potrivit. Uh, Sistemul de Management bazat pe ecosistem era un alt punct important. Aici avem de asemenea un potențial pe care îl putem exploata. Folosirea termenilor management integrat, integrated management, mi se pare oportună. Voi uh, încerca să integrăm acest uh, concept când este potrivit. Toate celelalte aspecte am putea să le discutăm săptămâna viitoare cu raportorii din umbră și cred că tot ce și-a menționat poate fi introdus în raport. Mulțumesc! Magnifico! Uh, sono bastati... mai pomenit. Au rămas trei minute. Și felicit pentru concizie pe cei care au multe idei, dar pot să le prezinte foarte bine și concis. Apreciem tot ceea ce a făcut domnul raportor, precum și dezbaterea uh, interesantă de astăzi. După cum știți, votul în comisie este prevăzut pentru 9 decembrie și votul în plenară în ianuarie. Următoarea ședință a comisiei noastre este prevăzută pentru data de 30 noiembrie, ora 15. Vă mulțumesc tuturor, se suspendă ședința. La revedere!